Good afternoon. I... Bună ziua. Vă rog să luați loc și să le urăm bun venit uh, petiționarilor. Trecem direct la punctul 21 de pe ordinea de zi, petiția 1247 din 2016, depusă de Paula Schmidt-Poras, care este prezentă. Vă dau cuvântul uh, pentru o introducere de 5 minute. Oh, this is very low. Um, okay. Thank you so much for having us here. Mulțumesc foarte mult uh, pentru Uh, că suntem prezenți aici. Mulțumesc uh, grupurilor ALDE și SD care ne-au sprijinit cel mai mult până acum. Deci am la dispoziție 5 minute. O să încerc să fiu cât mai rapidă și concisă cu putință. Mă numesc Paula Schmidt, um, sunt un avocat uh, al ONG-ului ProEm-Aid din Spania. Reprezentăm o asociație care se ocupă de incriminarea persoanelor care ajută migranții și incriminarea asistenței umanitare pe mare. Am să încep cu niște uh, cifre pe care sigur le cunoaște. În 2016, peste 5.000 de persoane, din câte știm noi, au murit în Marea Mediterană. Deci, practic, am doborât toate recordurile în primele trei săptămâni din ianuarie. Am avut deja 200 de persoane. Îmi cer scuze pentru interpreți, spune vorbitoarea. Cu toți cunoaștem aceste cifre. Uh, este o situație îngrozitoare și slavă Domnului că avem uh, cetățeni uh, europeni uh, din toate cele 28 de state membre care fac tot ce le stă în putință pentru a oferi asistență umanitară. De ce este solidaritatea incriminată în momentul de față? Pentru că um, cadrul european, care include directiva și cadrul Consiliului, au uh, ca scop combaterea imigrației ilegale și sunt sigură că toți cei care suntem prezenți astăzi aici sunt de acord că uh, contrabandiștii și organizațiile de criminalitate internațională uh, care pun uh, femei, copii și bărbați în situații îngrozitoare trebuie să fie incriminați, trebuie să fie urmăriți penal și închiși. Însă uh, există o clauză de asistență umanitară și aceasta lasă o portiță deschisă statelor membre să implementeze legislații naționale care să permită incriminarea celor care îi uh, sprijină pe migranți, chiar dacă scopul lor este de a oferi asistență umanitară. Vreau să fiu foarte directă. Directiva privind facilitarea încalcă dreptul internațional și este în mod flagrant uh, contrară dreptului umanitar internațional, dreptului mării și protocolului Națiunilor Unite privind combaterea contrabandei. De asemenea, este contrară recomandărilor Planului European de Acțiune împotriva contrabandei. În plus, avem uh, câteva probleme pe care trebuie să le luăm în considerare, pentru că aceasta nu este doar o problemă juridică deci este și o problemă morală, o problemă etică. Nu există un cadru juridic pentru asistența umanitară în Uniunea Europeană. Există un grad foarte mare de ambiguitate și incertitudine juridică. Și, uh, mai mult decât atât, din câte știm noi, nu există o politică comună europeană în materie de imigrație. Știu că Comisia încearcă să facă ceva în acest sens, dar momentan nu există așa ceva. Există și alte consecințe negative uh, ale acestei probleme care lasă această portiță deschisă pentru criminalizare, pentru incriminare. Aceste consecințe negative se manifestă nu doar în ceea ce îi privește uh, pe imigranți care sunt disperați să ajungă în Europa pentru a fi în siguranță, ci are un impact și asupra actorilor umanitari Există un sentiment uh, larg răspândit de teamă, iar uh, mesajul este că e greșit să îi ajuți pe cei în dificultate. Există o problemă legată de încrederea socială și coeziunea socială, rasism, intoleranță, probleme Uh, de integrare și, evident, uh, asta are legătură și cu reputația Uniunii Europene, care este afectată. Așadar, care este responsabilitatea dumneavoastră ca membri ai Parlamentului European? Tratatul Uniunii Europene este foarte clar. Articolul 214 spune clar că operațiunile de asistență umanitară trebuie să fie desfășurate în conformitate cu principiile dreptului internațional principiile imparțialității, neutralității și nediscriminării. De asemenea, Parlamentul European și Consiliul uh, trebuie să instituie măsuri, să definească cadrul în care uh, să se desfășoare operațiunile de asistență umanitară în cadrul Uniunii Europene. Problema este că acest lucru nu a fost făcut. Știm că Comisia Libe lucrează deja uh, pe acest subiect și mai știm de asemenea că Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale lucrează în mod concret la acest subiect și a publicat deja câteva rapoarte destul de interesante pe care vă încurajez să le citiți. Așadar, petiția noastră. În primul rând, lansează un apel uh, către Comisia Europeană uh, și către statele membre să asigure o modificare a acestei clauze uh, privind asistența umanitară pentru a nu mai incrimina personalul um, care oferă sprijin umanitar în caz de intrare sau reședință. Deci nu trebuie să lăsați uh, această portiță deschisă, trebuie ca această clauză uh, să fie clară și lăsați petiția deschisă astfel încât să putem lucra uh, pe acest subiect. În încheiere, aș dori să uh, îi cer doamnei președinte să, ne, să le acorde un minut uh, colegilor Manuel Blanco și Manuel uh, Vidal, care au fost direct afectați de această directivă privind facilitarea. Un minut, vă rog frumos, să vorbească și ei. Putem să facem asta la final, cum doriți dumneavoastră, președinta. Facem asta la final, va fi mai eficient așa. Acum, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Vă mulțumesc pentru că v-ați încadrat în timp. Vă spun că atunci când dau cuvântul uh, petiționarilor din Spania nu e foarte simplu, dar acum uh, dau cuvântul comisiei doamnei Simona Ardovino. Bună, Bună ziua! Vă mulțumesc că ne-ați invitat uh, pentru a asista la această discuție legată de această petiție pe acest subiect atât de important și eu voi încerca să fiu succintă. Uh, Așa cum se precizează în planul de acțiune împotriva migrației ilegale din mai 2015, Comisia a făcut o evaluare a cadrului juridic actual privind facilitarea intrării, tranzitului și reședinței neautorizate. Este vorba despre pachetul um, privind facilitarea. Uh, este un document care urmează să fie adoptat în săptămânile care vin. Acum uh, evaluăm ce concluzii putem să tragem pe baza acestor dovezi și uh, vom continua să monitorizăm îndeaproape toate evoluțiile din teren. Vrem să invităm încă o dată petiționarul uh, și toată societatea civilă, toate organizațiile societății civile să împărtășească cu Comisia orice informații și dovezi utile pe care le pot avea în această privință. Aș vrea de asemenea să subliniez că planul uh, de acțiune al Uniunii Europene uh, pentru, împotriva contrabandei Uh, prevede că nimeni uh, care oferă asistență umanitară nu ar trebui să fie expus riscului de a fi incriminat sau pedepsit. Proem Aid oferă sprijin umanitar pe mare și aceasta este o obligație prevăzută de dreptul umanitar internațional. Poate că ceea ce creează confuzie este natura opțională uh, a articolului 1 alineatul 2 din directivă. Acesta se referă doar la facilitarea intrării sau tranzitului ilegal, pentru că există această incriminare a facilitării reședinței numai când se obține un câștig financiar. Uniunea Europeană nu vrea să incrimineze asistența oferită migranților vulnerabili uh, per se, din potrivă, prevede posibilitatea de a exclude în mod specific această incriminare. Sigur că este o opțiune pentru statele membre și nu o obligație. Până acum, mai puțin de 10 state membre, mai precis 7 state membre, au uh, inclus o scutire specifică de la incriminare în dreptul național. Grecia, Italia, Spania și Malta se află printre aceste state. Acestea sunt uh, state din prima linie care primesc uh, migranți de pe mare. Așadar, uh, acest pachet uh, privind facilitarea prevede doar niște reguli minime, mai ales în uh, materie penală, în conformitate cu tratatele UE. Și în baza dreptului european și a Cartei Drepturilor Fundamentale, care este obligatorie pentru Uniunea Europeană, statele membre pot alege să meargă mai departe decât ceea ce este prevăzut de directivă președinte. Excelent, vă mulțumesc foarte mult. Acum să mergem mai departe la intervențiile colegilor. Vă rog să fiți uh, cât mai succinți și încercați de asemenea să ascultați ce spun ceilalți colegi, astfel încât să nu repetați uh, ce s-a spus deja. Juan Fernando. După care doamna Valina. Cecilia, Mulțumesc, Cecilia. Dă-mi voie să încep prin a te felicita pentru că ai fost realeasă ca președinte a Comisiei PETI. Sunt aici să aduc un omagiu unei cauze foarte nobile. Nu vreau să aduc un omagiu doar uh, pompierilor sau salvatorilor implicați în acest caz. Vreau să aduc un omagiu cauzei în sine. Pentru că arată gravitatea situației uh, um, în care o interpretare distorsionată a unei directive europene poate trăda chiar uh, um, fundamentul uh, dreptului european. Vorbim despre o comunitate de drept europeană, despre niște valori. Și acum aș, am să vorbesc în spaniolă. Uh, pentru a evidenția meritele acestui caz și pentru a spune clar că noi, socialiștii, susținem această revizuire, această modificare a directivei privind facilitarea, mai ales articolul 1, alineatul 3. Exactamente, el, el, el punto que, que con toda la brevedad que, que, que es posible. Deci acum limba spaniolă. Da, eh, vreau să, să știe clar că socialiștii spanioli și întregul grup socialist al Parlamentului European susține temeiul acestei revizuiri a articolului 1.2 ca să se știe foarte clar, pentru că, iată, se aplică în mod distorsionat drepturile prevăzute acolo Uh, și se permite ca legislația transpusă statele membre um, ar, să ducă la acuzații penale și procese penale împotriva unor persoane care fac muncă umanitară, umanitară cu majuscule, pentru că salvează vieți omenești uh, în largul mării și fac toate eforturile uh, pentru a ajuta pe persoanele în situații disperate despre care vorbim de atâtea ori în Parlamentul European. Nu există căi legale. Insistăm, nu există vize umanitare și coridoare umanitare până când nu există aceste măsuri ca să permită să satisfacem această uh, necesitate uh, umanitară, deci până nu există căi uh, legale, e inimaginabil să inculpăm pe cei care ajută, asistă sau cooperează în mod umanitar cu aceste persoane. Deci nu se poate adopta decât o soluție ilegală. Această directivă a facilității trebuie să fie modificată, cum spune în acest uh, alineat secundă. Nu spune mei, să spune șal, că vor putea să uh, excepte de uh, de la inculpare. Deci să se spună acolo clar că aceste cazuri trebuie excluse din orice variantă de uh, punere sub acuzare. Iată, sunt, e cazul notor acestor trei eroi din Sevilla, din Spania, din Europa, Enrique, Emanuel, Julio. Uh, le transmit salutările și mulțumirile mele. Thank you very much. Angela? Gracias, Mulțumesc, Angela. Mulțumesc. Mai întâi doresc să mulțumesc membrilor organizației ProM Aid și tuturor colaboratorilor uh, acestora pentru o muncă extraordinar de importantă, salvează vieți omenești. Acolo unde mai ales instituțiile și guvernele nu ajung sau nu doresc să facă nimic. Acolo societatea civilă Uh, oamenii, persoanele fizice trebuie să se organizeze ca să ajute pe alte ființe umane și nu pot decât să-mi exprim indignarea și uimirea uh, de fiecare dată când uh, aud această poveste, cum că au fost pus sub acuzare voluntar, membrii ai organizațiilor umanitare sunt, sunt acuzați și vor fi judecați pentru că au salvat oameni, pentru că au ajutat femei, copii, bărbați care nu făceau altceva decât să fugă din fața unei morți sigure. Eu cred că politicile Uniunii Europene în acest sens de fiecare dată sunt tot mai rușinoase și nu doar că permit să moară mii și mii de oameni la porțile noastre, ci și că ni se, ne obligă pe noi să uh, închidem ochii sau să stăm cu mâinile în sân în fața acestei situații disperate. Lasă oamenii să moară necați femei, uh, copii mor de frig și uh, nu beneficiază nici măcar de uh, o haină sau de un cort unde se adăpostească. Femei sunt violate de multe ori în aceste călătorii, nu li se oferă protecție și practic ne, ne, ne obligă să nu mai fim oameni. E absolut inadmisibil să existe orice fel de legislație pe teritoriul european care să permită să, să, să fie inculpate persoane care uh, duc o muncă de asistență umanitară. Uh, deci, clar, și bineînțeles că ne manifestăm tot sprijinul nostru față de această petiție și cred că prezumția de inocență trebuie să se spună clar că e un principiu fundamental al dreptului și trebuie să, să, să vină înaintea oricare fel de acuzații. Petiționarii, mm, colegilor, alți voluntari, uh, lucrători umanitari, își dedică munca salvării vieților omenești fără a întreba neapărat de unde vin sau unde merg acești oameni, de ce naționalitate sunt, ce, ce trecut au, pentru că nu asta e munca lor. Asta e treaba altor instituții. Sau ce, când salvăm un copil care e pe care să se nece, îl întrebăm dacă a căzut dintr-o barcă de cauciuc sau dintr un dintr-un vapor de croazieră. Nu. Ă, cred că activitatea lor trebuie să fie egală, la fel ca obligația lor de a acorda asistență uh, în mod uh, oficial și legal și a nu oferi asistență, să ne reamintim, e un act considerat ca fiind un delict. Sigur că noi cerem ca această petiție să rămână deschisă până când toți voluntarii și lucrătorii umanitari să uh, uh vadă că li se retragă acuzațiile și uh, Comisia Petiției propunem să redacteze o scrisoare către Consiliul și Comisiei uh, ca să se corecteze această directivă, ca să se spună foarte clar că persoanele care oferă ajutor și asistență umanitară nu pot fi inculpate pentru munca lor. Mulțumesc! Thank you. And now the floor is to Beatrice. Mulțumesc acum, Beatriz. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă salutările mele din, și recunoștința mea din inimă Asociației ProM AID și mulțumesc lui Paula pentru că a redactat petiția și că apără această cauză. Ca multe alte cauze de aici, este o cauză dreaptă. Asta este fără nicio îndoială. Pentru mine e foarte uh, mulțumitor să ascult comisia să, când spune că se va adopta în următoarea săptămână revizuirea acestui pachet. E o veste foarte bună. Uh, facem ceea ce trebuie să facem. Și Comisia liberă, Libertăți Civile, care compete, Comisia de Resort în acest caz, e bine că este și ea activă uh, pentru întregul sprijin parlamentar care se poate oferi. Este și acea o veste bună. E bine că noi ținem cont de petiția dumneavoastră și cred că problema de bază e să revendicăm ceea ce putem ca oameni politici. Nu vorbim de legislație și de ajutor umanitar, vorbim de o adevărată politică pentru a rezolva problemele. Iar problemele când le rezolvă societatea civilă, nu uh, poate ea fi penalizată și inculpată uh, de către legislația noastră. Așadar, dat fiind că suntem cu toții de acord că e o problemă și un defect care trebuie rezolvat, că uh, uh, atunci să se facă această schimbare și Comisia de Petiții să mențină petiția aceasta deschisă, așteptând să se rezolve cât mai rapid posibil situația și să se retragă acuzațiile uh, aduse de procuratură contra acestor voluntari și am vorbit de ceva în această dimineață, mă leg și de asta, pentru că începem a doua parte a legislaturii, uh, a implicarea Agenției Drepturilor Fundamentale, cu care conlucrează LIBE, Uh, e importantă și cere noului președinte al Parlamentului, Tajani, că el este competent să ceară Agenției pentru Drepturile Fundamentale să ia poziție față de această situație. Poate fi un foarte bun mod de a începe a doua parte a legislaturii noastre, ales pentru că prima întâlnire pe care a avut-o președintele Tajani după ce și-a intrat în funcție a fost cu uh, Open House. Eu eram acolo alături de el și cred că a transmis un mesaj foarte corect și să uh, uh, arătăm prin fapte solidaritatea noastră. Mulțumesc. Eu, Mrs. Albiol. Mulțumesc, doamna Albiol. Mulțumesc. În primul rând vreau să salut pe colegii de la ProM Aid. Uh, am văzut cum muncesc ei pe insula Lesbos, am fost alături de ei atunci când ne am deplasat pe insula Lesbos, așadar eu cred că ce trebuie să facem, mai ales astăzi, este să le mulțumim pentru munca lor. Uh, cifra de 5.000 de decese în Marea Mediterană în 2016 ar fi fost mult mai gravă dacă nu ar fi existat persoane ca ei și mulți alți voluntari care Eh, au fost acolo și au eh, ajutat eh, oamenii. Bun, eu cred că noi avem o Uniune Europeană cu instituții absolut criminale, pot spune. Ce au fost ei au făcut, că n-au făcut altceva decât că au închis ușa în fața celor care fug din calea războiului, la foamete, a sărăciei. N-au deschis căi legale și sigure. Au semnat un acord cu Turcia ca să deporteze milioane de, mii și milioane de oameni care permit ca mii și mii de persoane să îndure frigul în iarna asta. Deci sunt politici care au fost susținute de majoritatea Parlamentului nostru și multe discursuri, uh, mulți oameni una vorbește și alta votează. Că toate acestea au fost susținute de plenarea Parlamentului. Grupurile majoritare au susținut acest tip de politici contra migranților și refugiaților. Deci, pe, pe o parte avem aceste instituții europene criminale, spun, și din care face parte și Parlamentul European și pe de altă parte avem aceste organizații, uh, voluntari, persoane care salvează vieți omenești și iată sunt Uh, acuzați, sunt inculpați în mod absolut nedrept. Uh, cum avem aici exemplu celor de la Proem Aid, care așteaptă să fie judecați. Deci, eu cred că este pur și simplu o chestiune de justiție, ceea ce se solicită ca să menținem deschisă petiția, să revizuiască directiva facilitării, uh, să nu mai fie acuzați cei care ajută alți oameni din motive umanitare și cred că cel mai bun mod de a o face ar fi, aș face și o propunere președinției uh, Comisiei noastre în acest sens uh, să se reflecte acest lucru în concluzie, să propunem ca, uh, iată, Comisia noastră să facă o întrebare orală la adresa Comisiei Europene cu dezbatere în plen, ca să putem face o dezbatere în plenară asupra acestei probleme și să studiem posibilitatea și chiar necesitatea de a obliga autoritățile să nu mai uh, uh, acuze aceste persoane. Coordonatorii ar avea această misiune, dar mi-ar plăcea ca mm, și Comisia noastră să prezintă o întrebare orală în plenară la adresa Comisiei Europene în legătură cu revizuirea acestei directive de facilitare și pentru încetarea inculpării acestor persoane. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă cinci uh, persoane s-au înscris pe listă, iar suntem în întârziere. Domnul Teri Cabra are cuvântul, apoi domnul Fernandez. Mulțumesc, doamnă președinte. E o, e o petiție foarte importantă pentru că, practic, e vorba de valorile europene. Nu e de conceput ca Uniunea Europeană să stea cu mâinile în sân în fața situației refugiaților și migranților care își riscă viața ca să ajungă în Uniunea Europeană, sperând un viitor mai bun. În plus, pun bețe în roate organizațiilor umanitare uh, care vor să ajute pe acești oameni și permit ca statele membre să-i pune sub acuzare pe acești oameni. Comisia acum evaluează prin aplicarea unei directive 2002, 2002 uh, uh, dar propunerea finală ar fi ca în acest domeniu legislația europeană să nu, nu se poate să nu se revizuiască. În Italia Actualmente sunt puse sub acuzare 13 persoane care au facilitat și au acordat asistență unor migranți în Franța. S-a lansat recent o campanie de strângere de semnături uh, susținută de 100 de organizații, are 21.000 de semnatari ca să se înceteze această criminalizare, această punere sub acuzare a voluntarilor. Legislația europeană în vigoare permite să uh, fie inculpate persoane și organizații care uh, își riscă viața pentru a salva viața altora. E un nonsens și nu putem fi complice acestei situații. Și nu vorbim doar de valori europene, ci e vorba și de a respecta convențiile ONU. Uh, protocolul ONU contra traficului ilicit de migranți prin, pe uscat, apă și aer, Mm, uh, și Convenția ONU contra delinvenței uh, și traficului stabilește și spune că orice fel de măsură adoptată sau aplicată va trebui să țină cont de necesitatea de a uh, nu încălca drepturi, obligații și exercitarea jurisdicției statelor riverane în conformitate cu dreptul internațional al mării. Asta include obligația de a asista și anume, statele respective trebuie să acorde asistență persoanelor și embarcațiunilor care se află în pericol în largul mării. Problema pentru a schimba legislația, problema eh, care permite această legislație este articolul 1 alineatul 2 din directiva 2002 per 90 la care s-a referit colegul Lopez Aguilar. Statele membre vor putea decide. Trebuie să schimbăm acest lucru. Acolo trebuie să spunem că statele membre să, să nu mai impună sancțiuni. E fundamental să facem această schimbare în următoarea revizuire a directivei. Vă mulțumesc! Thank you very much for your contribution. Now... Mulțumesc. Acum domnul Fernandez. Muchas gracias. La verdad es que... Mulțumesc. Iată, de puține ori vedem aici petiții din partea societății civile care uh, să fie atât de necesare și demne cum este cea de astăzi. Uh, nu pot decât să susțin petiția uh, acestei organizații și a pompierilor care sunt astăzi alături de noi, pentru că Practic, Europa trece printr-o criză profundă. De multe ori discutăm despre criza economică, bancară, o crize care, sigur, afectează pe toți europenii, dar poate criza cea mai profundă de la acest moment în Europa e criza valorilor europene și principiilor europene. Și probabil că în acest caz e necesar să recuperăm spiritul pro-european și să uh, uh, punem pe prim plan principiile europene Iată, vom uh, celebra cea de-a 60 aniversare a tratatului la Roma, principiile care stau la baza principiului european, practic. Acum câteva luni uh, am văzut de aproape drama refugiaților uh, în Balcani și biroul meu se află în contact permanent cu unii refugiați care au trecut prin insula Lesbos și care au probleme serioase în Uniunea Europeană. Și astăzi, cu ocazia acestei petiții, Eh, și noi eh, spunem că apărăm pe cetățenii europeni care sprijină eh, pe persoanele care își caută un viitor mai bun în, în Europa. Deci, îmi exprim susținerea față de Paula, Enrique, Emanuel, Julio, to- toți europenii care, care arată fața bună și frumoasă a Europei, apărând uh, aceste persoane și un viitor mai bun pentru toți cetățenii. Deci această directivă trebuie uh, uh, modificată. Cred că în unanimitate Comisia noastră poate cere acest lucru, Comisia să, Europeană să joace rolul și mă alătur și aceste, aceste petiții juste și necesare. Mulțumesc! Mulțumesc încă trei înscriși la cuvânt și apoi uh, tragem uh, concluzia. Domnul Marias. Ευχαριστώ κυρία Mulțumesc, președinte. Sunt foarte mulțumit, sunt uh, foarte încântat de fapt că avem această dezbatere, pentru că observ că există un interes uh, real de a aborda această chestiune. Pe Lesbos uh, sunt acum mii de refugiați și de migranți care sunt blocați practic pe insulă, la fel și pe Chios și Samos pe Chios am fost acum 15 zile. Dacă le cerem riveranilor, locuitorilor, pentru că pe lângă salvatori uh, există și localnicii de pe insule. Aceștia au fost foarte serviabili la început, dar condițiile lor de trai devin tot mai dificile și atunci uh, trebuie să vedem ce se întâmplă și cu ei. Pentru că lucrurile trebuie să se schimbe. Organizațiile neguvernamentale trebuie să știe că nu sunt un stat în stat. Vă dau un exemplu. La Samos există o cetate și un sit arheologic. Dacă grecii uh, și-ar fi pus corturile acolo, ar fi fost arestați, pentru că este ilegal. Pe de altă parte, ONG-urile au făcut acest lucru și a fost uh, tolerat. Uh, Așadar, în pofida elementelor ilegale, a existat și foarte multă toleranță. Nu poți să vii așa pe un sit arheologic sau pe un spațiu uh, public, pentru că dacă Grecia ar face acest lucru, ar fi arestați. Dar ONG-urile au acest drept și se bucură de această toleranță din partea statului. Așadar, uh, vorbim aici despre persoane care salvează vieți oameni care fac uh, o muncă foarte importantă. Însă, toate acestea trebuie să se facă în baza legii și cu respectarea statului de drept. Sigur că nu sunt de acord cu urmărirea penală, pentru că asta ține de competența tribunalelor. Plus că mai trebuie să înțelegem că există o împărțire a puterilor în stat. Avem puterea legislativă și avem puterea judiciară. Așadar, este la latitudinea statelor membre să decidă dacă o persoană sau alta este vinovată. Bineînțeles că nu trebuie să penalizăm această tentativă de salvare a unei ființe umane, dar când se produce o încălcare a legii, atunci, da, acea încălcare trebuie să fie urmărită în instanță. Probabil că ați auzit uh, reacțiile locuitorilor uh, din insulele din Marea Egee. Cu siguranță v-au dat informații interesante. E interesant să vorbești despre Uniunea Europeană și despre dreptul comunitar, însă, la urma urmei, statele membre sunt cele care definesc procedurile penale. Această petiție trebuie să rămână deschisă, trebuie să ascultăm și ce au de spus colectivitățile locale, locuitorii din zonele respective municipalitățile și prefecturile, care se plâng de comportamentul ONG-urilor. Pentru că ONG-urile obțin foarte multe fonduri din partea UE, dar nimeni nu le controlează activitatea. Eu vreau să cer ca OLAF să verifice funcționarea ONG-urilor în Grecia am văzut uh, ONG-uri care au primit foarte multe fonduri de la Uniunea Europeană, dar uh, în același timp uh, migranții și refugiații mureau de foame în insulele din Marea Egee. ONG-urile primesc bani, dar trebuie să fie controlate pentru modul în care cheltuiesc banii. Nu e normal ca ONG-urile să ia banii și refugiații să moară de frig. Mulțumesc foarte mult, spune doamnă președinte. Pal stanovisko Európskej ľudovej strany. Problematika migrácie je veľmi zložitou problematikou. Vidíme, že to rozdiel... Problema migrației este una complicată și vedem că și re... guvernele și cetățenii întâmpină probleme. Trebuie căutate discuții reale în urma unor dezbateri. Este vorba până la urmă de soarta unor oameni care acordă ajutor umanitar. Noi suntem de acord cu PPE și vrem și noi ca petiția să rămână deschisă și o să mai discutăm în continuare și cu Comisia Libe. Mulțumesc. Thank you very much. Mr. Calvet? Mulțumesc, domnul Calvet. Mulțumesc. Uh, voi fi succint și indignat. primul rând, vreau să spun că atunci când eram tânăr, m-am pregătit uh, pentru un concurs de, ca să fiu membru al mafiei, dar m-au, m-au respins pentru incompetență. Astăzi, în sfârșit, am aflat că sunt membru al unei organizații criminale, cum a zis doamna Albiol, deci mi-am realizat un vis din compilărie. Acum, ca să fiu serios, uh, Uh, Aprob tot ceea ce s-a spus, uh, toate bune și frumoase, în legătură cu necesitatea de schimbare legislației și așa mai departe, dar eu aș dori ca poetii să analizeze problemele de la rădăcină și trebuie să mă ocup uh, de asta acum. Deci, este vorba de un lucru monstruos, practic. E vorba de trei europeni care și mi-au spus că cu, cu cunoștința autorităților elene și cu uh, sprijinul uh, guvernului spaniol au fost acolo să exercite acțiune umanitară și sunt acuzați de trafic de persoane. Repet, trafic de ființe umane. E o monstruozitate. Eu nu înțeleg cum nu putem cere chiar acum, pentru că guvernul elen de luni de zile nu a retras aceste acuzații. Cum nu putem să solicităm să vină aici reprezentanții guvernului elen să, se, să, să vorbească uh, în fața noastră, că nu e vorba doar de o uh, amendă, o sancțiune administrativă, nu, e vorba de faptul că sunt acuzați de trafic de persoane. Și noi vorbim doar de schimbarea directivei. Bun, o vom schimba, dar totuși trebuie să protejăm pe proprii noștri cetățeni. Sunt și europeni, și pe europeni trebuie să-i apărăm. Deci vreau să știu și eu Uh, ce temei uh, are guvernul acesta elen să acuze de trafic de persoane pe voluntari care merg pe mare să-i ajute pe refugiați? Thank you very much. That... Mulțumesc foarte mult. Cu aceasta se încheie lista de intervenții și acum și eu și bănuiesc și colegii abia așteptăm să îi ascultăm pe cei care acordă ajutor de urgență, domnii îmbrăcați în portocaliu în sală. Cred că nimeni nu poate să vină cu nota finală mai bine decât dumneavoastră, deci aveți două minute. Bună. Lo primero, agradecer a todos los grupos. Mulțumesc, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru susținerea exprimată. Mă numesc Manuel Blanco și sunt uh, co-fondator a unei asociații care se numește ProEmaid, uh, începe cu pro de la profesionist. Suntem toți eh, pompieri, funcționari statului spaniol, suntem voluntari pentru că ne desfășurăm activitatea în mod voluntar și gratuit, dar mai ales pentru că suntem funcționari și de ani și ani de zile suntem antrenați pentru asta. Sunt uh, pompieri într-unul din cele mai mari orașe din Spania, Sevilla. Am 500 de persoane sub comanda mea, sunt căsătorit, am trei copii. Uh, și, mă rog, fac o paranteză și vă rog să mă scuzați pentru asta, sunt și emoționat. Așadar, am făcut o mare paranteză în viața mea pentru că am văzut la televizor uh, imagini care m-au emoționat, femei, uh, copii necați. Și am avut două opțiuni, sau să schimb programul la televizor sau să fac ceva. Adică am spus, bun, fi, poate că suntem un grup de nebun, nebun pentru că ne-am ridicat de pe canapea, am ieșit uh, din comoditatea apartamentului nostru și ne-am lăsat familiile și am făcut ceea ce am crezut noi, că e mai bine, adică să ajutăm pe acești oameni. Sunt, uh, pentru că organizația noastră e, uh, se referă și la ajutorarea mm, autorităților locale. În primul rând, când am ajuns acolo, ne-am pus în contact cu autoritățile elene și le-am oferit ajutorul nostru, cooperarea noastră și au acceptat-o din inimă chiar. Uh, Uh, ne-am acreditat și pe lângă ei ca profesioniști în domeniu, am conlucrat cu ei timp de uh, multe luni și ne-au uh, cerut uh, ajutorul și, uh, bun, eu le și mulțumesc pentru ce fac ei acolo cu lipsa de mijloace pe care au, dar să nu uităm că noi am ales acest lucru când am văzut ce, pasiv, ce pasiv erau autoritățile în fața celor întâmplate o criză umanitară gestionată de voluntari de voluntari, de oameni care au vrut ei să facă asta. ne am ne-am schimbat culoarea albată în uniformelor noastre obișnuite cu culoarea portocalie ca să ne vadă pe mare. Vedeți în imagine acolo, avem un, un coleg acolo în imagine care unul dintre noi a făcut munca asta să ajute să salveze persoanele pentru că face dovadă de omenie și respectă dreptul uh, uh, internațional al mării care spune că trebuie să salvezi uh, viața celor care sunt în dificultate pe mare. Niciodată n-am întrebat de ce naționalitate sunt oamenii ăștia, după cum s-a spus. Cred că suntem cea mai bună fața Europei pentru că salvăm persoanele și le spunem bine ați venit în Europa. Am arătat fața umană Europei cu valorile noastre, suntem pro-europeni, credem în acest proiect. Dar nu e just să fim acuzați de ce suntem acu- acuzați, pentru că încercăm să facem ceea ce alții nu fac. Vă mulțumesc și uh, mă opresc aici. Uh, I owe this restriction to Madame Vallin, I'm sorry. The person who convinced me that I persoana care m-a convins că sunt uh, membru al unei organizații criminale, doamna Albiol, vă rog. Doamna președinte, vă rog, avem niște invitați. Îmi cer scuze celelalte colegi. M-aș bucura dacă am putea da dovadă de respect pentru cei care au venit de atât de departe și care fac un lucru atât de minunat, ajutorul umanitar și vă rog să lăsați divergențele uh, deoparte sau să le duceți în afara sălii. Mi se pare nedemn să interveniți în felul acesta în această sală, în acest moment. Acum, petiționarii Doamne Albiol, vă rog, dacă domnul coleg mă acuză că am spus ceva ce nu am spus, de fapt am și eu dreptul să îi cer să rectifice. Afirmația asta i-au spus că Parlamentul European adoptă politici criminale contra migranților și refugiaților. Asta am spus și repet. Și chiar insist în afirmația mea. This moment, both. Cred că amândoi ar trebui să încetați în acest moment, spune doamna președinte. Puteți să mergeți afară pe hol să beți o cafea, nu ne interesează divergențele dumneavoastră în acest moment. Acum adresez petiționarilor. Vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că ați venit aici, ați călătorit atât de mult și mai ales pentru ceea ce faceți pentru că ajutați pe cei care au nevoie de ajutor. În urmă cu multă vreme spuneam că Marea Mediterană se transformă într-un cimitir. Nu mai spun acest lucru. Astăzi este un mare cimitir, un uriaș cimitir, unde, din păcate, cifrele pe care ni le-ați dat, doamnă Schmidt, Poras, sunt prea mici Aproape 6500 de oameni au murit în Mediterana în 2015, conform înaltului comisariat al ONU pentru refugiați. Deci e vorba de o catastrofă umanitară, ceva pentru care vom fi judecați de generațiile viitoare. Aș spune că e păcatul uh, omisiunii. N-am făcut ce trebuia să facem, dar dumneavoastră faceți ceva și noi ca instituție vă mulțumim discuția de astăzi vine la un moment foarte oportun. Am auzit declarația Comisiei că se evaluează, reevaluează uh, directiva, că s-a revizuit și că peste câteva săptămâni va fi adoptată în formă modificată, ceea ce înseamnă că veți pleca de aici cu toate aceste experiențe și mai subliniez și că studiul pe care Comisia Libe l-a solicitat a constatat că există inconsecvențe și să spunem zone gri care împiedică pe cei care vor să acorde ajutor umanitar să o facă. Și acest studiu invită la o revizuire, care, iată, vine acum, a cadrului legislativ și face un apel la mai mare certitudine juridică. Așa că, în acest moment, aș propune să păstrăm deschisă petiția, să așteptăm ca directiva privind uh, facilitatorii să fie revizuită și evaluată și apoi vrem să mai facem ceva în comisie, să discutăm și la nivel de coordonator și să stabilim acolo cum continuăm. Și poate că vom face acest lucru împreună cu Comisia Libe. Nu știu, uh, las pe coordonator să hotărască acest lucru. Cred că Așa am putea continua și în acest fel o să să ia în calcul și faptul că ați fost astăzi aici, să, o să se vadă că apreciem ce faceți și că noi, fiecare stat membru, fiecare instituție europeană, fiecare cetățean european trebuie să respecte uh, dreptul mării, legislația internațională și legislația Uniunii. Și uh, avem și noi o vocație ca ființe umane să ne ajutăm unii pe alții, să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor. Cu toții suntem obligați de aceste lucruri. N-ar trebui să uităm aceste lucruri. Sunt valabile chiar și pentru politicieni. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și sper că și colegii sunt de acord să continuăm așa cum v-am spus. Mulțumesc, drum bun către casă. nouă sute douăzeci și șapte din două este 927 din și cinci de semnături privind o pretinsă încălcare a drepturilor electorale în Bulgaria. Din păcate, eu trebuie să plec în câteva minute, așa că o voi ruga pe vicepreedinta mea să preia rolul de președinte de edină. Vă rog să părăsiți sala cât se poate de discret. dear ladies and gentlemen, I would like to continue in... Doamnelor și domnilor, voi continua în maghiară, dacă îmi permiteți. Bun venit la următoarea la discuția despre următoarea petiție 927 pe 2015 este vorba despre Uh, un petiționar, Ilhan Cuiciuc. Avem 85 de semnături din partea cetățenilor care susțin această um, petiție. Conform legii electorale din Bulgaria, în uh, campania electorală nu se poate folosi altă limbă decât bulgara. Domnule Ilhan Cuiciuc, o să vă dau cuvântul. E vorba și de un coleg de-al nostru, un europarlamentar. Vă rog. Bună ziua, dragi colegi! Mulțumesc, domnule președinte! Astăzi sunt în această comisie nu pentru că așa mi-am dorit, ci pentru că așa au dorit 36.700 peste 37 peste acest număr de cetățeni au m-au trimis aici. Uh, avem o problemă cu democrația. Pe 21 septembrie 2014, în timpul alegerilor parlamentare, am fost amendat, chiar dacă eram uh, și atunci membru al Parlamentului European, am fost amendat cu 1000 de leva, cam 500 de euro, pentru că am spus câteva cuvinte în limba mea maternă nu m-am exprimat în discursul respectiv numai în limba mea maternă, dar și în ea. Bulgaria e membra Uniunii Europene de 10 ani. Cred că fiecare stat membru al Uniunii trebuie să respecte uh, standarde de democrație înalte și cred că mulți dintre colegii mei, pe care îi cunosc personal, își vorbesc mai multe limbi. Și conform legii bulgare, pot candida la post de europarlamentar și dumneavoastră ca membrii ai familiei PPE ați hotărât să candidați, n-ați avut niciun obstacol în calea dumneavoastră. În articolul 351, alineatul 2 din codul electoral bulgar, se spune că toate statele, că cetățeni Uh, din toate statele membre ale Uniunii, care au 21 de ani în ziua alegerilor, pot candida la posturi în Parlamentul European. Dar ce spune articolul următor? La 181 alineatul 2 din codul electoral se spune că campania electorală trebuie să se desfășoare exclusiv în limba bulgară. Deci, domnule președinte, ai de ales. Ai o alegere relativ ușoară. Fie înveți bulgară, într-o anumită perioadă de timp și apoi poți candida în, din partea Bulgariei la un loc în Parlamentul European sau pe toată durata campaniei nu zici nimic pentru că nu poți vorbi nicio altă limbă, așa spune legea. Aceasta ar fi soarta nu doar uh, a tuturor membrilor comisiei acesteia, dar și a domnului Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, de asemenea și cazul domnului Tajani, președintele Parlamentului European, al uh, președintelui partidului meu, domnul Guy Verhofstadt, dacă ar vrea să candideze uh, în numele Bulgariei în alegerile europarlamentare. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să spuneți că acum suntem într-o perioadă preelectorală, dar nu acesta este motivul intervenției mele. Mulți ani noi am fost aproape constant în campanie electorală, am intrat într-o spirală a crizelor politice și poate că cineva o să zică că aici nu e vorba de uh, o criză europeană, că e o problemă a autorităților bulgare. Și ar avea dreptate, dar numai într-o oarecare măsură. Într-adevăr, alegerile sunt competență națională, dar dreptul la exprimare, dreptul meu personal la exprimare, limba în care mă voi exprima, ține de drepturile mele. Și conform tuturor instrumentelor internaționale, e vorba de un drept fundamental, o parte a libertăților fundamentale și de aceea niciodată nu o să renunț la această luptă. O voi continua. Știu că unii colegi vor spune că există o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului din 2006 și mă voi referi la ea. Este cazul Shukran Aida, cazul T197 Turcia, care nu este stat membru al UE, a fost condamnată pentru discriminare împotriva propriilor cetățeni, deoarece nu le-a permis uh, diversitate lingvistică. Domnule președinte, voi încheia spunând că aș dori ca această comisie pentru petiții să mențină deschisă petiția aceasta, deoarece peste 36.000 de cetățeni bulgari au semnat această petiție. E o mare greutate, e multă energie în spatele acestei petiții și uh, trebuie rezolvată această problemă legată de democrație în Bulgaria. În al doilea rând, aș dori să iau legătura cu comisiile electorale competente pentru a vedea dacă se încalcă principiul nediscriminării. Uh, mai mult, interdicția de a folosi limbi străine nu reprezintă cumva o încălcare a principiului proporționalității? Aș vrea ca această comisie să întrebe ombudsmanul european care sunt limitările pentru libertatea de exprimare și libertatea pentru, privind schimbul de informații uh, puse de această interdicție. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum comisia, reprezentată de doamna uh, Monica Moshammer. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule petiționar. Aș vrea mai întâi să vă atrag atenția asupra răspunsului uh, dat în scris de către Comisie uh, în privința acestei petiții. Într-adevăr, Uniunea are competențe în domeniul uh, legii electorale. În ceea ce privește alegerile pentru Parlamentul European, dar nici directivele, nici, nici tratatul, nici directivele care implementează aceste reguli nu reglementează aranjamentele privind campaniile electorale. Prin urmare, regretăm, dar nu avem competențe la nivelul Uniunii pentru a putea interveni. Utilizarea limbilor ține exclusiv de competența statelor membre. Evident, statele membre trebuie să organizeze alegeri ținând seama în mod corespunzător de legislația europeană, dar și de standardele internaționale. Și aici v-aș atrage atenția deja asupra cauzei menționate și de petiționar, dar și asupra altei cauze de la CEDO, Potcols versus din uh, Letonia, unde curtea a stabilit că a cere unui candidat la alegerile parlamentare naționale să dețină suficiente cunoștințe în limba uh, națională respectivă poate fi o, o chestiune justificată o limitare justificată a drepturilor omului. Orice limitare trebuie să fie justificată și proporționată. Cum vă spuneam, deci, utilizarea limbilor ține în mod exclusiv de competența statelor membre. și uh, curtea nu s-a pronunțat în legătură cu ce se întâmplă în timpul campaniilor, dar cele două cauze pe care le-am menționat arată că e posibil și justificat să îngrădești utilizarea limbilor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru opinie. Am o mică observație nume personal. E deja a doua oară când discutăm această temă de când sunt eu în această comisie. Deci e un subiect foarte sensibil. Aș vrea să dau câteva nuanțe. Utilizarea unei limbi este o chestiune ce ține de competența Uh, statului până în momentul în care acesta semnează convenții internaționale pe care trebuie să le respecte și care spun că trebuie să asigure diversitatea lingvistică. Deci eu spune că e vorba de ceva ce ține de competența Consiliului Europei. Bulgaria uh, a semnat aceste documente uh, știu că există și o cartă europeană a minorităților lingvistice. Deci sunt documente care obligă statele care le-au semnat. Oze? Domnule președinte, o să rămânem la um, sfatul doamnei Wikstrom, să nu repetăm, să nu vrem să spunem tot să arătăm doar dacă sunt evoluții noi. După decizia noastră de data trecută legată de această petiție, au apărut două elemente noi. În primul rând, scrisoarea domnului Franz Timmermans ne-am hotărât să ne adresăm domniei sale, considerând că autoritatea sa nu poate fi pusă sub semnul întrebării, cel puțin nu în această comisie. Am primit un răspuns răspicat, nu o să-l citesc, dar îl aveți, poate toată lumea să citească, nu ține de competențele noastre, e clar. Vă întreb, domnule președinte, dacă nu putem încheia, închide o petiție având această afirmație a Comisiei și având acest argument că nu e de competențele noastre, cum vom închide vreo petiție în această comisie? Înțeleg că există sentimente puternice, emoții puternice, că se amestecă un pic lucrurile, că se spune că există o problemă cu limbile în Bulgaria, cu limba maternă. Dar să nu uităm, e vorba de trei săptămâni de campanie electorală și chiar dacă rămânem obiectivi și ne gândim numai la libertăți și așa mai departe, că toată lumea are dreptul să se exprime în orice campanie cum vrea, să nu uităm că suntem o comisie pentru petiții și pur și simplu nu avem dreptul să facem aceste lucruri. Deci petiția ar trebui închisă. În caz contrar, nu avem temei să închidem nicio petiție. Și apropo, încă un argument. Există alegeri în Bulgaria și există o legătură, se va invoca situația aceasta. Eu de obicei insist pe menținerea deschis, a petițiilor deschise, pentru că dacă nu avem un temei legal clar, e bine să avem o petiție deschisă, pentru că se fac presiuni, se preîntâmpină practici dăunătoare, uh, și așa mai departe. Dar în cazul acesta sunt sigură că for- sigur că forțele antieuropene din Bulgaria se vor folosi în avantajul lor de această situație. E genul de interferență pe care n-ar trebui să o avem dacă vrem să creștem prestigiul Parlamentului European. Așa că propun ca această petiție să fie închisă, dar cu titlul de compromis propun să notificăm autoritățile bulgare despre uh, fapt, sau pe membrii bulgari din Parlament despre această problemă și să le spunem eventual că o dezbatere ar trebui să înceapă o dezbatere despre regulile privind campania pentru europarlamentare, pentru că sunt totuși alegeri diferite și poate că acolo putem vorbi despre drepturile instituții, dreptul instituției noastre de a interveni. Dar în acest caz, înainte de alegeri naționale, dacă încercăm să intervenim într-un proces juridic care a fost aprobat uh, cu mare majoritate Parlamentul European anul trecut, uh, nu vom proceda bine. Deci vă îndemn să încheieți această petiție cu toate măsurile de follow-up în spirit de compromis că să nu Köszönöm szépen, Maria. Mulțumesc, domnul Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει τεθεί το θέμα και από τον συνάδελφο. Cred că întrebarea a fost pusă și de colegul care a intervenit mai devreme. Nu avem competențe, avem răspunsul domnului Timmermans. Am discutat și într-o reuniune precedentă acest subiect. Deci, după părerea mea, această petiție acum trebuie închisă, pentru că comisia noastră nu are competențele necesare. Asta pe de o parte. Propun deci să încheiem să închidem petiția, dar permiteți-mi să spun următorul lucru petiționarului. Utilizarea limbilor naționale este foarte importantă în, țări, în fiecare țară atunci când e consfințită de exercitarea drepturilor individuale. Cu alte cuvinte, nu putem să ne adresăm unei instanțe și să fim judecați în limba oficială a țării. Trebuie să se facă acest lucru. Dacă nu, e nevoie de un interpret. Nu cred că asta e o problemă nici în Bulgaria. Alegătorii se exprimă exprimă uh, în timpul campaniei electorale în limba lor, dar utilizarea unei limbi care nu e oficială în dezbaterea publică, aceasta e problema. Și asta vreau să spun. Atunci când avem alegeri, e vorba de spațiul public. În acest spațiu public, toți alegătorii trebuie să ia cunoștință de argumentele electorale într-o limbă pe care să o înțeleagă. Nu putem avem un candidat, avea un candidat care se exprimă într-o limbă pe care 85% din uh, electorat nu o înțelege. Pentru că nu mai există sferă publică, dezbatere publică. Cu alte cuvinte, un candidat la alegeri nu se poate exprima uh, Uh, într-o limbă minoritară pe care o înțelege numai 10% din electorat. Trebuie să se exprime într-o limbă înțeleasă de majoritatea electoratului. Închipuiți-vă că o parte a populației uh, dezbate uh, lucruri pe care majoritatea nu le înțelege. Poate se propun lucruri ilegale, ilegitime și restul nu înțeleg. Deci, candidatul la un post de europarlamentar trebuie să participe la dezbaterea publică în sfera publică folosind o limbă care să fie înțeleasă de cea mai mare parte a cetățenilor. Asta se spune aici. Nu la fel stau lucrurile când e vorba de folosirea unei limbi în situații care nu au legătură cu alegerile. Poți să fii cetățean sau să propui ceva în nume personal. Bun, aici e vorba de exercitarea unor drepturi individuale, dar când vorbim de alegeri, e vorba de dezbateri publice, de alegeri, de spațiu public. Deci, trebuie folosită limba bulgară în, ca, în speță. Iată, deci, o petiție care nu ține de competențele Uniunii. Dacă e vorba de aspectele juridice, și există și un aspect uh, politic, dar pe fond petiționarul nu are dreptate. Thank you, uh, thank you, Chair. Uh, colleagues, I would like to say... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că Mă așteaptă și pe mine ceva de genul acesta. Sunt reprezentanta a unei minorități din Estonia și știu că atunci când uh, voi prezenta petiția, uh, voi fi singură și cinci colegi se vor certa cu mine pentru motivul uh, simplu că eu sunt dintr-o minoritate, voi fi singură și ei vor fi cinci. Deci, pentru viitor, să știm, am putea să vedem doar petiționarul, cineva din țara lui uh, care se ceartă cu el, pentru că altfel reprezentanții majoritorii majorității vor spune cum trebuie să se comporte minoritățile. Nu e foarte democratic. Încă un lucru. În Europa ne place să vorbim despre unitate în diversitate și dacă vorbim despre acest lucru, e foarte ciudat că într-un stat membru um, se trece cu vederea acest lucru. Domnul Marias de mai multe ori s-a referit la alegeri, dar știți, în procedura de aici putem depune o petiție. Poate discutăm, de fapt, astăzi o petiție depusă acum un an și jumătate, pentru că, din păcate, lucrăm foarte încet, deci nu are nicio legătură cu alegerile. Uh, și în plus, colegul uh, a menționat două evoluții noi. Eu aș menționa o pe trei. Acum două luni aproape am adoptat o rezoluție în legătură cu combaterea propagandei anti-europene la nivelul terților. Dacă nu vorbim cu cetățenii europeni în limba lor, altcineva o să le vorbească în acea limbă maternă. Vrem ca domnul Erdogan să vorbească cu minoritatea turcă din Bulgaria? Nu cred. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Karimbașu sau cer scuze dacă nu v-am pronunțat bine numele. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin ceea ce spunea colegul Marias, această petiție trebuie să fie închisă. Nu cred că scopul petiționarului este să ajungă la vreo chestiune fundamentală și importantă a dreptului european, pentru că această petiție servește unor scopuri politice interne din Bulgaria, nu servește legii europene. De fapt, vom avea alegeri în Bulgaria peste două luni și nu este o întâmplare că s-a făcut această petiție. Mai mulți colegi, inclusiv reprezentantul Comisiei Europene, au spus că nu există o competență a Uniunii Europene care să poată oferi o soluție în acest caz. Vă pot da exemplul uh, satului Biauselo din Bulgaria. Jumătate din uh, locuitori sunt bulgari, ceilalți uh, sunt musulmani bulgari. Musulmanii bulgari mi-au spus de multe ori că se organizează tot felul de evenimente politice în limba turcă, dar ei nu înțeleg ce se spune. Și de fapt, multe evenimente sunt uh, un amestec uh, de protest politic și rugăciune. Acum, uh, dacă este un eveniment public într-o campanie electorală, merg la televiziunea națională bulgară și atunci cum relatează televiziunea bulgară? În ce limbă credeți că relatează? Așadar, în cazul acestei petiții, cred că aceasta se supune mai degrabă legislației naționale. Această problemă a fost rezolvată acum mult timp în Parlamentul uh, bulgar, printr-o majoritate care a reunit toate grupurile politice. Mulțumesc foarte mult. Domnul Cervanski. Както е видно от изпратения отговор на заместник... Mulțumesc. Dacă ne uităm la declarația domnului Timmermans, la răspunsul său referitor la petiție, Uniunea Europeană nu are absolut niciun temei juridic, nicio competență. Comisia Europeană, Consiliul sau Parlamentul European. La asta mă refer de a influența în niciun fel legislația națională în materie electorală. Aceasta este practica, iar tratatul uh, stipulează același lucru și la fel și hotărârile Curții de Europene de Justiție merg în aceeași direcție. Noi vorbim foarte mult despre Fundația Uniunii Europene. Aceasta trebuie să se întemeieze pe respectul uh, statului de drept și legalității. Această petiție nu poate să rezolve aceste probleme în niciun fel, pentru că aceste probleme trebuie rezolvate prin legislația națională. Așadar, această petiție trebuie să fie închisă pentru că nu poate duce la nicio consecință juridică. Acum, dacă petiția este folosită în mod legal sau nu, aceasta este a doua mea participare la o astfel de dezbatere. În ambele cazuri, uh, petiția a fost discutată înainte de alegeri. Ați vorbit și despre domnul Erdogan. Este un subiect uh, care poate fi discutat uh, la nesfârșit. Însă, domnul Erdogan participă în politica bulgară prin mai multe formațiuni politice și prin folosirea unor acțiuni politice similare cu aceasta. În articolul 3 din Constituția Bulgariei, limba oficială a țării este consacrată. Instituțiile bulgare și oficialii bulgari pot să-și folosească liber limba maternă. Așadar, legislația bulgară prevede dreptul fiecărui cetățean de a-și folosi liber limba maternă. Este un drept garantat. Dar aici vorbim despre o situație preelectorală. Situația este diferită. Și potrivit legii noastre, fiecare cetățean din Bulgaria are dreptul de a studia în limba oficială a țării, gratuit. Cetățenii au dreptul să învețe limba oficială a țării gratuit pentru a participa la viața politică a țării. Colegul meu a făcut uh, referire la domnul Juncker sau la domnul Tusk ce s-ar întâmpla dacă ei ar vrea să candideze la alegeri în Bulgaria? Păi dacă se duc în uh, satul la care a pe care l-a menționat celălalt coleg al meu și ar vorbi în engleză, nu s-ar clasa prea bine la alegeri. Dacă dumneavoastră, domnule președinte, ați veni uh, la alegeri uh, și ați vorbit maghiară, v-aș recomanda să apelați la un interpret. Iar eu, dacă ar fi să candidez pentru un post de europarlamentar în Ungaria, ar trebui să apelez la un interpret, pentru că mi-ar fi greu să vorbesc bulgară în timpul campaniei electorale din Ungaria. Așadar, haideți să respectăm legislația statelor membre și dreptul comunitar. În acest sens, această petiție nu poate să ducă la altceva decât la niște efecte intrapolitice și ar trebui închisă. Mulțumesc, doamna Vețert. Mulțumesc, domnule președinte. Voi urma recomandările președinte și nu voi repeta ce au spus antevorbitorii mei pentru că toți cei care au venit astăzi aici, uh, în majoritatea lor, au dorit să se închidă această petiție, pentru că se pare că lor le este foarte clar că nu ține de competența asta. Bun, așa o fi. Uh, au utilizat uh, pe larg apărarea acestei afirmații. Vreau să spun, în primul rând, ce a spus dată, domnule președinte, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte convențiile internaționale pe care le-au semnat. Și despre ce vorbim aici? Că pe dura, o perioadă de timp se suspendă un drept fundamental? Nu că nu se permite a se vorbi altă limbă în Bulgaria decât cea oficială, ci pe durata campaniei electorale se suspendă dreptul de a vorbi altă limbă. Asta încalcă un drept și mai mare recunoscut. Și atunci, uh, cât de poate un stat să-și atribuie capacitatea de a suspenda în mod temporar un drept în anumite condiții specifice. Eu cred că nu se poate așa, acest lucru, nu se poate suspenda acest drept. Pentru că a vota înseamnă să cunoști exact ceea ce votezi. Și mai este un lucru care mă face să afirm că această petiție trebuie să rămână deschisă, și anume comisia noastră, sigur că uh, să ne la legea electorală, pentru că Sigur, fiecare stat are legea sa electorală proprie, însă când se încalcă drepturi recunoscute de, pentru toți europenii, atunci trebuie să adoptăm și noi o poziție. Și acum puțin timp am votat în această comisie și ne-am pronunțat clar. Acest drept de vot trebuie să fie unul conștient, responsabil și bine informat și nu se uh, poate exercita adecvat, atunci noi trebuie să avem o poziție. Legile electorale au un cadru foarte concret. Și toți cei care au drept de vot trebuie să-și exercite în mod adecvat. Deci eu, să, eu cred că petiția trebuie să rămână deschisă dintr-un motiv simplu, pentru că unul din colegii mei se pare că nu dispune de informațiile corecte. Această petiție nu se prezintă acum, pentru că sunt alegerile. Asta în primul rând. Petiția asta a fost depusă acum mult timp și a fost și susținută, dar nu are nimic de a face cu alegerile de acum. Și unii colegi au spus că sunt motive politice, partizane, eu nu știu care ar fi acestea și nu vreau să intru în o judecată de valoare, pentru că nu asta să facem noi. Eu presupun că toți cei de aici reprezentăm pe cei 500 de milioane de cetățeni europeni, așadar în acest caz eu cred că uh, dacă li se încalcă drepturile, avem și noi competențe. Parlamentul European trebuie să apere drepturile cetățenilor și legea electorală, când nu este bine întocmită, trebuie să cerem statului respectiv să ia măsurile necesare și cred că petiția trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc. <clears throat> Cred că petiția trebuie să fie păstrată deschisă. În primul rând, din motivul că avem semnale contradictorii din partea Comisiei. Astăzi am auzit declarația Comisiei care spune că există un caracter obligatoriu juridic al Cartei Drepturilor Fundamentale. Carta Drepturilor Fundamentale nu permite discriminarea din diferite motive, printre care limba. și este primul document internațional care spune că limba poate fi motiv de discriminare și care interzice această formă de discriminare. Da, știm ce zice articolul 51 și poate că domnul Timmermans uh, la acest articol face referire. Dar nu putem folosi această referire la cartă într-un mod selectiv într-o petiție, Comisia spune că această carte este obligatorie, acum spune că nu mai e obligatorie. Acum ar trebui să ne referim și la Convenția Europeană privind uh, drepturile omului. Stimată doamnă reprezentanta Comisiei Europene, faptele pe care le menționați nu sunt corecte. Eu uh, am fost uh, implicată în acel caz la care făceați referire. Uh, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost în favoarea dumneavoastră. I s-a spus că a fost descalificată de la alegeri pe motiv lingvistic pentru că s-a încălcat uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ați uh, extras uh, selectiv o propoziție din întreaga decizie, dar uh, decizia a făcut uh, referire la acest lucru și nu acesta a fost motivul pentru care ea a fost descalificată de la alegeri. Așadar, nu folosiți uh, în mod eronat uh, faptele. Din păcate pentru dumneavoastră, eu cunosc acest caz și nu e corect să folosiți acest argument. Apoi există o serie de decizii diferite în cazul minorităților uh, din Letonia există și decizii ale Națiunilor Unite, decizii pentru reprezentanții minorităților și descalificarea acestora de la alegeri. Susțin în totalitate ce s-a spus cu privire la drepturile minorităților de a se exprima în limba natală. Și nu este doar problema Bulgariei. Avem o petiție similară de la minoritatea polonă din, din Lituania. Avem o situație de discriminare parțială a minorităților din Letonia. Deci este o problemă paneuropeană care trebuie discutată. Mulțumesc, domnul Radev. Ясно стана от всички изказвания, че... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a reieșit clar din tot ce s-a spus până acum că Uniunea Europeană nu poate să coordoneze campaniile electorale din statele membre. Convenția Europeană a Drepturilor Omului a fost de asemenea menționată și ați auzit și uh, interpretarea curții cu privire la această convenție. Decizia curții a fost că statele membre au dreptul de a hotărâ ce limbi să fie folosite în timpul alegerilor. Dacă este necesar, statele membre pot impune restricții rezonabile. Am să menționez și cazul Cozina versus Letonia, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că participarea la alegeri este un drept, este un drept important, dar nu un drept fundamental. Și statele membre pot să stabilească condițiile de participare. Statele membre pot să impună restricții, însă măsurile trebuie să fie proporționale În mai multe decizii ale curții vedem aceeași logică și pot să enumerez uh, mai multe cazuri. Și se pare că concluzia este că politicile lingvistice sunt hotărâte chiar de statele membre. Mezzo versus Letonia, Cosino versus Letonia, toate acestea sunt cauze în care curtea a hotărât că nu se aplică convenția. Și mă refer aici la Convenția Drepturilor Omului. De asemenea, există și un caz privind folosirea uh, limbii curde în alegerile din Turcia. Aici, curtea vorbește despre sancțiuni proporționale. Acesta este principiul director Decizia spune că limbile neoficiale pot fi folosite în campaniile electorale, dar în Turcia, în cazul specific al Turciei, s-a impus o sancțiune de 2 ani cu închisoarea și în acest caz pedeapsa nu este proporțională. În cazul din Bulgaria, pe de altă parte, nu este o pedeapsă penală. Singura sancțiune impusă este o sancțiune administrativă, o amendă de 100 de euro. În Bulgaria, campania electorală trebuie să se desfășoare în limba bulgară, astfel încât toată lumea să poată înțelege. Thank you. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, pentru menținerea acestei uh, decizii deschise, din mai multe motive. Sunt aproape scandalizat de ce aud și nu sunt sigur că aș fi fericit să trăiesc într-o astfel de Europa. Dar mă rog, asta e altă chestiune. Sigur că distincțiile conceptuale sunt foarte importante. Faptul că o limbă nu este oficială într-o țară nu înseamnă că utilizarea sa este ilegală. Acestea sunt două lucruri complet diferite. Una e limba oficială, iar celelalte limbi nu sunt neapărat ilegale. Limba ne reprezintă pe noi ca ființe umane. Eu sunt catalan. Eu am trăit sub dictatura lui Franco. Și el a interzis uh, și a urmărit uh, pe cei care foloseau catalana. Nu la alegeri, pentru că nu erau alegeri, dar mă rog, asta nu mai contează. Dar în viața de zi cu zi, în general cum pot eu să impun o limbă o opțiune, o orientare sexuală sau o religie cuiva în timpul alegerilor. Cum pot eu să scuz acest lucru? Cum să propun eu așa ceva? Nu este admisibil acest lucru într-o democrație. Nu e admisibil. Este de neînțeles că utilizarea unei limbi poate fi amendată cu 100 sau chiar și cu un euro. Cum să se amendeze un drept al omului? Păi dacă noi nu susținem drepturile omului, atunci ce susținem? Comisia a spus că e o chestiune de aranjament în timpul uh, alegerilor. Nu, este o chestiune de drepturile omului, nu e o chestiune de aranjamente. Uh, dacă interzici o orientare sexuală, dacă interzici utilizarea unei limbi, dacă interzici o anumită religie, încalci drepturile omului. De aceea nu vreau să lăsăm această chestiune la latitudinea autorităților naționale, care tocmai au amendat pe cineva pentru asta. Cum sau eu încredere în aceste autorități naționale care au luat așa decizii proaste? Un coleg a menționat pe bună dreptate sloganul nostru, unitate în diversitate. Nu e același lucru ca diversitate în unitate. Nu, nu, gândiți-vă, ia gândiți-vă. Unitate în diversitate. Diversitatea e importantă și asta creează unitate. Nu diversitate în unitate. Avem unitate și apoi uh, le permitem și celor mai slabi uh, și mai săraci să fie diversi. Cred că este un uh, atac la adresa drepturilor omului și la adresa minorităților. Este total inacceptabil. Trebuie să discutăm acest subiect și petiția trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Albiol. Gracias. Voi a ser muy breve. Mulțumesc foarte pe scurt că a explicat-o perfect uh, domnul Tericabra, antevorbitorul meu. Bulgaria este stat membru și atunci trebuie să respecte diversitatea lingvistică și legislația internațională în domeniu. Și sigur că e un drept fundamental cel de a nu fi discriminat sau discriminată din motive lingvistice. Nu cred că putem să punem asta sub semnul întrebării. Nu putem discrimina o persoană din cauza limbii în care vorbește. Deci, chiar vorbim de o chestiune care ține de drepturile fundamentale aici. Nu doar să cer să rămână deschisă petiția și mai mulți colegi au cerut acest lucru și aș face și o sugestie către președinție Hmm, ce anume pentru a rămâne deschisă petiția, să transmitem petiția sau să consultăm uh, Comisia pentru Libertăți și Justiție, să vedem uh, ce are de spus, pentru că e comisia care se ocupă de chestiuni ce țin de discriminarea pe motive lingvistice. Deci ne aflăm în fața unui caz care ar putea să reprezinte o discriminare lingvistică. Poate ar fi bine să ne consultăm, uh, să trimitem o scrisoare Comisiei uh, pentru Libertăți Civile. Asta ar fi propunerea mea, ca sigur petiția să rămână deschisă și să continuăm să o analizăm. Mulțumesc! Că să începem. Mulțumesc! Acum a venit momentul în care nu trebuie să dăm dovadă doar că suntem politicieni, ci și înțelepți. Și înțelepți politic. Am auzit opiniile prezentate și mi se pare că în acest moment cele patru fracțiuni propun ca petiția să nu fie închisă. Dacă spun acum că în Parlamentul European nu există o unitate absolută de opinie. Deci, avem o propunere de închidere, dar cred că n-ar fi democratic să o închidem. Cred că trebuie să respectăm opiniile celorlalți, chiar dacă nu sunt identice cu ale noastre. Acum am văzut că nouă membri doresc uh, să rămână deschisă petiția. Putem să și votăm. Nouă colegi și colege sunt pentru petiție, adică pentru menținerea ei deschisă. Pe de altă parte, mi se pare că nu noi trebuie neapărat să luăm o decizie. Am putea să formulăm o recomandare pe baza opiniilor exprimate și să lăsăm subiectul deschis. Majoritatea celor care au intervenit consideră că nu e o problemă politică, ci una de principiu. Acum, în orice caz, vrem să luăm legătura cu guvernul Bulgariei, să menționăm armonizarea legislației, să ascultăm și opinia Comisiei Libe și, de asemenea, să ținem seama de competențe. Am putea să și votăm, dar, până la urmă, să nu uităm, e un subiect foarte delicat și n-aș vrea să plecați cu impresia că nu am acționat corect. Cine dorește? Domnul Iar. Mulțumesc. Eu aș propune să votăm. E mai democratic. Aș spune că propunerea colegului Malinov are și a doua parte, care mie mi se pare foarte importantă, și, adic- și anume să informăm guvernul uh, vizat pentru că mai e loc de îmbunătățiri, dar bineînțeles e vorba de competența statului bulgar. Cred că am putea trăi cu un astfel de rezultat în comisia noastră. Deci vă rog să votăm. Domnule președinte. E proedre. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea care văd că apare aici spune că această petiție trebuie închisă. Ce A fost de bărume ne acume mia... Trebuie acum să luăm o decizie. Deoarece nu putem ajunge la un numitor comun, spune că sunt de acord cu Peter. Să votăm. Să votăm, dar propun să facem după cum urmează. Să închidem petiția Αυτή είναι η πρόταση που νομίζω. Și după aceea scriem uh, o scrisoare către guvernul bulgar uh, spre informare. Da, așa a zice că putem să facem și apoi trecem la vot. Doamna Albiol, domnule președinte, noi în această comisie nu uh, votăm pentru închiderea unei petiții sau nu. Cred că ar fi un precedent care n-ar fi foarte bun ca de acum înainte toate petițiile să fie supuse la vot. Eu consider că n-ar fi cel mai bun mod de a funcționa Comisia noastră pentru petiții. Haideți să nu o facem. Niciodată, în mod normal, nu votăm uh, în acest sens. Cred că ar fi un precedent negativ și eu propun ca propunerea să rămână deschisă ca să putem să o studiem în continuare. Cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Mulțumesc. Terica Brăsur. Domnule Tericabras. Domnule președinte, am o întrebare de principiu și anume, putem vota asupra unei nu, chestiuni care ar putea ține de drepturile omului? Pentru că dacă votăm așa ceva. Am spus că se ar, ar putea fi, ar putea ține drepturile omului. Putem discuta, de aceea trebuie să ținem deschis subiectul. Dar e vorba, ar fi vorba de drepturile omului. Să decidem că să închidem un dosar legat de drepturile omului, pe când unii au îndoieli în acest sens. Putem oare să facem ca dacă da, atunci putem pune orice sub semnul întrebării, chiar și propria noastră existență. Egy pillanat, egy pillanat, most kérem mindenki figyeljen ide. O clipă, vă rog. Vă rog să fiți atenți. Un vot nu înseamnă că majoritatea la vot înseamnă dreptate. Adică nouă europarlamentari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 Domnule președinte, sunt cine are drept de vot în, ace- în această comisie, vă rog. Petiționarul nu este membru al comisiei noastre. Să vedem cine are drept de vot la comisia asta. De 10 votes. PP are maxim, maxim 10 voturi spune președintele. Vedem cine sunt membrii de la PPE care sunt de față și care vor vota. Peter, cine va vota? Să vedem câte voturi are PPE-ul. Patru sunt de față. Bun, socialdemocrații, maxim 8, să vedem cât sunt de față. Două uh, voturi. Trei. Trei voturi. Disculpen. Eh, disculpen, eh, eu sunt membru... Doamna Aguilera Paro, eu sunt membru al grupului social-democrat. De obicei nu vin la Comisia de Petiții, dar reprezint grupul aici și dorim... Eu spune să se închidă. Doresc să clarific pentru unii care sunt aici, poate pentru prima oară și nu vin adesea la petiția noastră. Nu votăm, uh, nu spunem la vot petițiile, că e evident că există un consens că ar trebui să fie închisă sau deschisă o petiție. De ce în majoritatea cazurilor nu supunem așa ceva la vot? Poate că s-a creat o confuzie. Uh, ne-am cam îndepărtat de la procedura ordinară. Nu am vrut să evoc asta, dar deja am greșit uh, și prima oară când a fost practic o glumă. N-am discutat asta niciodată publică, vreau să mențin prestigiul comisiei noastre, dar totuși de data asta trebuie să respectăm procedura. Nu mi-e teamă de a pierde, poate unii se tem să câștige, nu știu, asta nu mă interesează, dar hai să vedem, să, haide să votăm, să vedem care va fi rezultatul, să vedem fiecare cum votează Vă reamintesc că e vorba despre o petiție, nu despre drepturile omului. Hai să ne respectăm unii pe alții. Haideți să votăm conform procedurii pe care nu prea folosim, dar există și ar trebui să o folosim astăzi. Președintele, bun, dar patru grupuri politice se opun uh, închiderii petiției și cred că e un argument destul de puternic, pentru că dacă votăm, eu personal nu vreau să votăm. Însă, dacă doriți și solicitați așa ceva, însă, aș spune că în această situație votul nu este ceva serios, pentru că grupurile politice nu sunt pregătite să voteze acum. Also EPP. EPP has a right to vote Și PP-ul ar avea dreptul de a avea 3, eh, pardon, 10 voturi. Intervenții fără microfon din sală. So, uh, you are not ready to... Președintele, deci nu sunteți gata să acceptați argumentul că o minoritate politică are uh, solicitarea de a păstra deschisă petiția? Pentru că totuși e vorba de caracterul serios al lucrărilor comisiei noastre. Deci aveți o poziție militantă. Domnul Marias, domnule președinte, am avut un caz, dacă vă reamintesc, foarte important, care se referea la despăgubiri de război din partea Germaniei pentru Grecia. Așa am votat, am supus la vot această propunere și anumite grupuri au votat. Și este o chestiune gravă și nu s-a acceptat, uh, n-a existat niciun consens. Eu am, nu am fost de acord cu decizia în, acest, în, în acel caz, însă acum nu există un consens nici asupra acestei petiții. Deci o propunere ar fi să se închidă petiția și să sesizăm Comisia pentru Petiția Parlamentului Bulgar. Ar fi o propunere și altă propunere ar fi să menținem deschisă petiția. Bun, deci nu putem ajunge la un consens. Singurul mod de a lua o decizie e să votăm chiar acum. Și cred că ar trebui, așa ar trebui să facem, domnule președinte. Nu, Teri Cabras, nu, a spus domnul președinte că nu putem face uh, asta chiar acum. Sunt sesiuni de vot, asta nu este o, o, o sesiune de vot, îmi pare foarte rău. Domnul Maria, stimate coleg, procedura după cum urmează. Noi avem într-adevăr o sesiune de votare în care supunem la vot anumite documente legale cu amendamente și așa mai departe. Și toate celelalte proceduri sunt după cum urmează, că după discutarea pe unei anumite petiții se ia o decizie și dacă decizia este consensuală, atunci uh, facem după cum spune președintele sau președinta. Dacă nu, atunci trebuie să votăm. Și votul trebuie să aibă loc acum, că nu există vreo altă procedură. Președintele, doamna Valena, în final, vă rog. Eh, muchas gracias, menos mal, porque... Mulțumesc. Foarte bine că dacă nu... Discuția văd că e tot între bărbați. Mai bine că mi-a dat și mie cuvântul. Bun. Bun, nu e o procedură obișnuită, că niciodată n-am supus la vot uh, așa ceva. Totdeauna se face o propunere ca o petiție în fine, să rămână deschisă sau închisă, pre- deputații iau cuvântul, președinția face un rezumat. Care e originea acestei petiții? Vedem acum care e chestiunea. Majoritatea încearcă să astupe gura minorității și să impună un vot, când lucrul acesta nu s-a făcut niciodată. Deci, da, se reflectă exact uh, situația din Parlamentul ăsta și eu vă spune că suntem de acord cu propunerea de a lăsa deschisă propunerea, uh, petiția, mă scuzați. Nu știu dacă vreți atât de mult să discutăm acest lucru, dacă dumneavoastră, domnule Maria, să vă rog că eu nu v-am întrerupt, dumneavoastră ați tot luat cuvântul, dacă dumneavoastră nu doriți să dați curs acestei propunere sau nu sunteți siguri, atunci putem să lăsăm chestiunea pe masa de lucru și să discutăm la reuniunea coordonatorilor, dacă credeți că așa vom ajunge mai ușor la un acord. Dar totuși, grupurile majoritare, vă rog să înceapă să respecte pe cele minoritare, că avem și noi drepturile noastre și de multe, dat, de multe ori avem dreptate. Sigur că nimeni nu e perfect, nu avem întotdeauna dreptate, dar de multe ori avem, deci vreau să ne respectați și dată pe noi. Thank you very much for everybody. Președintele, mulțumesc. Tuturor îmi pare foarte rău, dar trebuie să încheiem această, acest, această discuție și acest punct. Eu încerc să, să rezolv problema. Știu că e o problemă foarte sensibilă pentru mulți membri ai Parlamentului European. Încerc să ajung la o soluție acceptabilă. Bun, se pare că, da, nu avem o voință comună din partea parlamentarilor, nu se dorește o decizie mai acceptabilă din punct de vedere politic. Încerc să mă exprim foarte diplomatic, îmi pare foarte rău. Cred că în această situație Văd că fiecare are poziția lui de la care nu vrea să abdice. Dacă nu avem altă soluție, trebuie să votăm, nu știu. Și atunci, apoi, sigur, să încercăm să discutăm chestiunea la reuniunea coordonatorilor. Intervenție fără microfon din sală. I believe that Mr. Kuciuk can substitute. Da, deci uh, domnul Cuciuc o substituie pe doamna Vesera care trebuie să plece, deci acum, uh, pentru că e din același grup politic. Din nou intervenții fără microfon din sală. Prietele... nu, nu e posibil, pentru că există un interes politic. Dragi prieteni, dragi uh, membri Parlamentului European, doamnelor și domnilor, aș spune să deschidem votul. Așadar, întreb cine este pentru a închide petiția? If the group decide yes, the group has theoretically 10, 10 votes. Grupul PP teoretic are 10 voturi. So 11 votes, votes for closing. Now for keep open. Acum să vedem cine dorește să menținem deschisă petiția. Me too, me too. Yeah. Thank you very much. The uh, decision of this... Of the... Președintele, mulțumesc. Deci, uh, în urma votului, decizia este de a închide petiția. Trimitem o scrisoare autorităților din Bulgaria, vom trimite o scrisoare Comisiei Libe și recomandăm petiționarului să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului un membru parlamentar. Am o întrebare pe viitor, domnule președinte. Cine sunt distinși colegi care au votat? în membri ai comisiei sau nu? Că data viitoare pot să aduc și eu pe oricine dintre colegi ca să voteze. Dar mă vreau să clarificăm lucrurile. Sunt sau nu membri ai comisiei cei care au votat? Președintele. Nu, procedura a fost normală, o procedură normală de vot. Dacă coordonatorul grupului și grupul uh, respectiv sunt de acord uh, cu Uh, uh, să voteze și substituții, că sunt unii care substituie pe alți membri ai Comisiei pentru Petiții, eu trebuie să accept situația. Asta e procedura normală, așa stau lucrurile, îmi pare rău. Deci decizia finală a fost luată și vă mulțumesc. Și acum intervenție fără microfon din sală. May I ask you just to say exactly the result? 11 to 6. 11 to 6. 11 to 6. okay, thank you. Articolul este 11.2.6, articolul respectiv. Doamna Cuzaști. Domnilor și domnilor, continuăm cu ordinea de zi. Domnilor și domnilor, cum spuneam, <laughs> Hölgyeim és Uraim, folytatjuk a tanácskozást. Az 1168-as petíció... Bun, continuăm cu următoarea petiție. 1168 pe 2016, Isabel Rubio Perez și primește și cuvântul. Senor președinte, senor... Mulțumesc eh, și bună ziua, doamnelor și domnilor, membrii Parlamentului European. Aș eh, dori să încep intervenția cu o înregistrare video de două minute ca să vedeți eh, mai exact problema care ne-a făcut să răspundeți de dumneavoastră. Este es el Mar Menor antes... E vorba de laguna Mar Menor după anul 2015, după, cum vedeți, ape limpezi ca cristalul, uh, uh, vegetație de înaltă calitate. Estas tres son las especies... Iată, avem aici trei specii marine care uh, sunt specifice acestei uh, zone, câmpie mlăștinoasă. Această câmpie ocupa toată suprafața lagunei Mar, Mar Menor până în anul 2015, dar an, anul acesta avem uh, imaginile din dreapta, vedeți, în uh, în stânga uh, care era situația în anul 2014 și la, în partea dreaptă a ecranului vedeți uh, care e situația mm, zilele noastre. A dispărut 80% din flora de pe fundul uh, lagunei. Iată sunt imagini teribile care ne arată starea actuală a acestei lagune de coastă Eh, situată în sud-estul Spaniei, în, în zona Murcia. E cea mai mare lagună de pe coasta eh, Mediteranei, vorbim de ape saline, este cea mai mare din Spania. Aici puteți vedea eh, că un scafandru, iată, ia mostre din fauna și flora, din, din flora care pur și simplu a murit de pe fundul acestei lagune sunt plante moarte, alge moarte. Cum vedeți uh, impactul uh, din ultimii 10 ani a intervenției oamenilor? Că apele acestea care sunt limpezi conțin nitrați, de fapt, care sunt solubili în apă. Deci apare apa foarte curată, dar timp de mulți ani nitrații au ajuns în această lagună. Aici puteți vedea schimbările produse în uh, agricultură și care fac uh, toți afluenții uh, acestor uh, acestor câmpii să ajungă în apele lagunei mari menor. Vedeți imagini uh, ce se întâmplă când se produc precipitații însemnate în regiunea noastră. <clears throat> E și un exemplu a măsurilor adoptate pe durata ultimelor luni Uh, mă aflu aici ca reprezentant a Platformei Cetățenești Pactul pentru Mari Menor și Asociația Ecologiștilor din Sud-Est, Ecologiștii în Acțiune din regiunea Mursia, Federația Asociațiilor uh, Cetățenilor din Cartagena și Asociația Pescarilor din San Pedro del Pinatar. Uh, după cum am văzut, s-a deteriorat grav situația de mediu a ecosistemului nostru cel mai important, această lagună Mar Menor, care după cum deja v-am spus, e o lagună de coastă cu apă sărată din regiunea Mursia și care, datorită habitatului și valorilor sale naturale, da, beneficiază de multe protecții la nivel național, cât și la nivel european și internațional, printre care putem vorbi de faptul că a fost declarată loc de importanță comunitară și uh, zonă de protecție specială pentru păsări, dar conservarea acestui patrimoniu natural nu a fost foarte eficientă în practică, deși este un loc de mare valoare ecologică, uh, peisajistică, de asemenea și culturală. E vorba de patrimoniu natural care uh, a reprezentat și sursă de resurse economice, vorbim de pescuit, practicat din cele mai vechi timpuri. Recent a fost și o uh, sursă de venituri pentru activitate uh, de, um, turistică. Este o destinație turistică de prim rang uh, a regiunii. Din nefericire, în ultimii ani, apele acestea calde și transparente au ajuns de culoarea verde și apoi maro ca o consecință a unui intens proces de eutrofizare. Acest proces Uh, a însemnat dispariția de, a mai mult de 80% uh, din flora de pe fundul lagunei, cauzat în principal de marea cantitate de deșeuri uh, și nutrienți care au ajuns în această lagună în ultimii 10 ani. Cazul acestui dezastru ecologic trebuie căutate în proasta gestionare istorică deja a unei administrații care Uh, pur și simplu a închis ochii în fața petițiilor comunității științifice și ale asociațiilor uh, de ecologiști. Au închis ochii în fața unei dezvoltări urbanistice disproporționate și fără planificare. Au închis ochii în fața excesului de infrastructuri nejustificate, cum ar fi porturi sportive sau de gen, uh, și în fața construcției de plaje artificiale, dar mai ales au ignorat avertismentele și petițiile comunității științifice și de organizații ecologiste, uh, pentru că în continuu au fost deversați nutrienți uh, în lagună din, proveniți din ape reziduale până nu de mult și din anii 70 din o, o activitate agricolă din ce în ce mai industrializată uh, pe terenurile agricole din Cartagena. Administrațiile competente nu au acționat în mod adecvat pentru a evita poluarea resurselor acvifere de, prin nitrații care proveneau de la îngrășămintele utilizate în agricultură. Există mii de hectare ilegale în uh, proximitatea lagunei și s-au uh, legalizat alte mii de hectare, uh, deși în apă nu există apă potabilă suficientă, s-au deschis sute de puțuri, tocmai pentru că lipsește apa potabilă și uh, apa care se obține de aceste puțuri e apă cu niveluri înalte de uh, sare, de salinitate și sunt filtre care au fost instalate. Uh, apa vine încărcată de nitrați, că urmare acestui fapt și se varsă în mari menor în mod ilegal. S-au evitat practicile agricole uh, tradiționale și s-au adoptat alte practici care în zona uh, marilor ploi favorizează uh, inundațiile, vă rog, sunt uh, curenți uh, și șuvaie de apă care sunt încărcate de pesticide și de îngrășăminte care ajung tot în lagună. Uh, terenurile sunt cultivate din ce în ce mai intensiv și ajung până la doar puțin metri de malul acestei lagune și, sigur, au distrus filtrele naturale care protejau laguna. Și cum e posibil că s-a permis așa ceva timp de mulți ani de zile? Nu s-au respectat o, numai puțin de 11 directive europene. Sunt directive care privesc conservarea naturii și a mediului și nu s-a făcut nimic pentru a evita situația gravă la care s-a ajuns în acest moment. măsurile uh, întreprinse de, de administrație din, uh, întreprinse în 2016, deci doar acum 8 luni, sunt insuficiente. Și în unele cazuri nici măcar nu sunt uh, de dorit. Aceste măsuri s-au adoptat datorită presiunilor cetățenilor, pentru că fitoplanctonul a sporit masiv și apele lagunei s-au transformat într-o adevărată supă verde. Uh, și nici măcar nu se mai putea face baie în lagună. E o problemă de mediu, președintele roagă vorbitoarea să încheie. Așadar, e o gravă problemă de mediu care a însemnat că tinerii și generațiile viitoare nu mai se mai pot bucura de acest patrimoniu natural comun european și este o amenințare gravă la adresa calității vieții persoanelor uh, care locuiesc acolo, sectorul turistic, sectorul pescuitului și sectorul agricol. Din aceste motive, noi solicităm Parlamentul European să ne ajute ca să reușim cumva să remediem situația asta pur și simplu prin respectarea normelor europene. Mai cerem ajutor și pentru a uh, se face adaptarea și reconvertirea uh, sectorilor economice afectate. Mulțumesc și vă rog să mă scuzați că mi-am depășit timpul. Mulțumesc și acum domnul Fernandez Gomez. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și petiționarilor pentru prezentarea făcută. Da, ca reprezentant al Comisiei Europene spun că am primit uh, recent uh, această petiție și noi pregătim o, o, o comunicare către Comisia pentru Petiția Parlamentului European. În scurt timp o veți primi. Totuși, uh, vreau să precizez faptul că Comisia e conștientă de cele spuse aici și Comisia a fost și în contact cu autoritățile spaniole competente eh, la nivel regional și a solicitat diverse reuniuni cu serviciile Comisiei la nivel eh, politic în alt cât și la nivel tehnic. Și în cursul acestor reuniuni, serviciile Comisiei au uh, afirmat întotdeauna că mm, îndeplinirea obligațiilor care rezultă din directivele de mediu uh, care sunt aplicabile în acest caz. Așadar, îndeplinirea efectivă ar reprezenta o soluție, o soluție adecvată pentru problemele de mediu de care suferă Laguna Mar Menor. Comisia a spus în repetate rânduri că e necesar să se aloce și resursele necesare, uh, adecvate, de fapt, pentru a îndeplini respectivele obligații Eh, sigur, pe baza informațiilor științifice eh, de care dispun autoritățile, că aceste probleme au fost studiate și cauzele lor la fel. Așadar, rolul comisiei este, eh, după cum spuneam, pe două niveluri. Aplicarea corectă a mm, dreptului comunitar și apoi susținere financiară pentru a se găsi soluții oportune pentru a elimina această problemă. În primul rând, Comisia deja a făcut diverse anchete, sondaje care sunt în diverse stadii de finalizare mm, pentru ca autoritățile competente din regatul Spaniei să-și îndeplinească obligațiile ce le revin în virtutea legislației comunitare în materie de mediu. Din anchetele desfășurate, cele mai avansate se referă la punerea la aplicarea directivei pentru habitate, Eh, și aici avem, eh, suntem în prezența unei încălcări încă din anul 2015 în care a fost avertizat eh, Regatul Spaniei pentru că nu și-a îndeplinit obligația de a mm, identifica zonele de interes comun ca zonă de conservare specială și pentru că au adoptat planuri de gestiune care nu au adoptat uh, măsurile necesare pentru zonele de conservare și uh, trebuie să facă acest lucru. E vorba de întreaga Spanie, dar mai ales de regiunea Mursia, pentru că din cele 49 de, zone de, import- de zone de importanță comunitară care au fost uh, identificate în această regiune, doar 10 au fost desemnate ca zone de conservare specială și doar acolo s-au adoptat planurile de gestionare uh, necesare. Au mai rămas 39 unde nu s-a făcut acest lucru și nici în Laguna Marmelor nu s-au adoptat aceste măsuri. Pe altă parte, Comisia a deschis uh, anchete care încă n-au fost, uh, n-au, n-au avut ca rezultat deschiderea unei proceduri de încălcare, dar avem contacte cu autoritățile spaniole și am cerut informații în legătură cu uh, respectarea directivei privitoare la nitrat și directiva cadru privitoare la apă directive considerate ca fiind importante pentru a soluționa această problemă a lagunei mari menor, pentru că, după cum au spus petiționarii, una din principalele amenințări la adresa acestei zone e tocmai uh, poluarea cu nitrați. Și actualmente procedurile respective uh, sunt în fază de colaborare și finalizare, dar cu colaborarea statului membru am primit răspunsuri din partea Spaniei la solicitarea de informații care, pe care le-am transmis-o și se va adopta la momentul potrivit și mm, decizia uh, corespunzătoare ca să ne asigurăm că directivele respective sunt respectate de către Spania. În ce privește partea a doua acțiunii Comisiei, ce anume soluțiile care se pot propune pentru a stopa situația de deteriorare a habitatelor ale lagunei e politica de coeziune. Dincolo și în ciuda limitărilor uh, pe care le are în practică și în actualitate politica de coeziune, pentru că Spania nu mai primește fonduri de coeziune și concentrarea tematică uh, nu are prim, prim plan față de mm, investițiile pentru mediu pentru care se poate primi sprijin din fondurile comunitare, din fondurile Uniunii. Totuși există posibilități de finanțare care ar avea impact pentru a găsi uh, soluții uh, pentru problema lagunei. E vorba de perioada de programare 2014-2020. Uh, s-a creat un nou, un nou instrument de finanțare care se numește Investiții Teritoriale Integrate și care permite concentrarea uh, diverse fonduri structurale și de investiții ale Uniunii Europene într-un anumit teritoriu pentru a realiza anumite obiective specifice. Uh, și în acest caz ar fi vorba de obiectivele de mediu, în concret ce rezoluționarea problemelor de mediu ale uh, lagunei Mar Menor din, uh, și Mar Menor dintre uh, cele patru planuri prezentate pentru Spania are cel mai mare conținut de mediu și aplicarea acestui instrument uh, este una din soluțiile prevăzute de Comisie. Mulțumesc! Nagyon szépen köszönöm Mulțumesc. A fost foarte clar. Ați avut o poziție foarte clară. Mai avem doar o oră la dispoziție, așa că vă rog, uh, fiți foarte succinți. Please. Albiol. Mulțumesc. În primul rând vreau să salut pe reprezentanții platformei, asociațiilor reprezentate aici și mulțumesc pentru toată activitatea lor. Nu ne e clar că Laguna Mar Menor e un ecosistem de mare valoare ecologică. Deja petiționarii ne-au prezentat situația. Există anumite instrumente de protecție, zone LIC, Natura 2000, zonele mlăștinoase, zone de protecție specială pentru păsări, așadar cred că e clar că E vorba de un caz de neglijență în ce privește obligația de a respecta și de a proteja mediul înconjurător și se identifică spațiile de protejat, însă nu se promovează măsurile concrete de protecție și apărare a acestor spații. Deci cred că e necesar ca membrii comisiei noastre să susțină uh, ceea ce fac aceste asociații ecologiste care uh, denunță faptul că nu s-a făcut nimic uh, pentru a se proteja zona respectivă și cred că deja S-a vorbit despre proasta gestiune chiar istorică, de, s-a vorbit despre o dezvoltare uh, urbanistică uh, fără control, turismul uh, fără control, uh, lipsa de planificare și gestionare, fără criterii de mediu. Sunt lucruri care au cauzat degradarea uh, mediului în zonă. E foarte interesant răspunsul Comisiei Europene. Ne-a spus că deja sunt uh, anchete, proceduri împotriva statului spaniol uh, din toate aceste motive. Eu am adresat o întrebare Comisiei Europene în acest sens și ni s-a comunicat că uh, se um, verifică um, respectarea directivei cadru pentru apă și directiva nitrați și închei spunând că uh, ar fi foarte bine ca membrii Comisiei noastre să intre în contact cu aceste două entități, uh, Consiliul și Organizația Hidrocratică, să, se, să, le, să le solicităm autorităților locale să ia măsuri de urgență și, dacă nu, să trimitem o misiune de anchetă a Comisiei Petiții în, ace, în această regiune. Mulțumesc. Esteras, Mulțumesc, doamna Esteras. Mulțumesc, în primul rând Vreau să spun că trebuie să felicităm petiționarii pentru munca lor și să repetăm și noi că, într-adevăr, Mar Menor e un spațiu de mediu unic în Europa, cu caracteristici de uh, mediu care trebuie protejate. Când, se, când aud că guvernul n-a făcut nimic, nu pot să fiu de acord cu asemenea afirmații. Din 2013, atât guvernul Spaniei, cât și guvernul local al Mursiei au semnat un protocol general privitor la o gestionare integrată a lagunei Mar Menor. În plus, s-au înființat niște comisii de monitorizare pentru a proteja mediul în această regiune. În 2015 s-a adoptat o strategie de gestionare integrată a uh, acestei zone. Acolo participă toate autoritățile locale, primăriile, guvernul Spaniei și guvernul local din Mursia. Apoi Mm, s-au realizat o serie de acțiuni. Uh, anul trecut, Ministerul a adoptat uh, un proiect uh, pentru ca să nu se mai deverseze apele poluate în uh, lagună, Guvernul Regional a întreprins o serie de acțiuni în ce privește protecția habitatelor, îmbunătățirea diversității, campanii pentru curățarea fundului lagunei, uh, îmbunătățirea situației porturilor pentru a facilita circulația apei, acțiuni de formare și așa mai departe. Sigur, nu nu știu dacă e suficient sau nu ce a făcut uh, Spania. Acum, comisia trebuie să aibă un dialog cu guvernul spaniol, cu autoritățile de acolo și, sigur, să vegheze că se îndeplinește, se respectă situația de mediu. Dar uh, e clar că guvernele de orice culoare politică ar fi, uh, toate guvernele din această zonă și guvernul Spaniei totuși au acționat și acționează în Congresul Deputaților uh, Spaniol. Uh, s-a adoptat o rezoluție și a fost votată această rezoluție de practic toți deputații din Congresul Spaniol. Acolo se spune că ă, trebuie să se acționeze de urgență împreună cu Comisia Europeană ca să ă, se ă, adopte soluțiile tehnice cu cel mai mic impact asupra mediului, să se Uh, ancheteze ce s-a făcut ilegal și să nu mai există să nu mai există deversări de îngrășăminte în lagună. Asta s-a cerut, deci a fost o rezoluție unanimă a camerelor Parlamentului Spaniol. Deci totuși merge pe calea cea bună și nu pot accepta asemenea critici. Cu toate suntem de acord că trebuie luate măsuri da, să nu uh, folosiți situația asta ca să atacați uh, guvernul, pentru că, până la urmă, comisia noastră uh, E, practic se transformă într-o comisie spaniolă și tot, fel, tot timpul se atacă guvernul uh, sau cine, cine e la putere. Eu nu sunt de acord cu asemenea practici. Sigur, să menținem deschisă uh, petiția, nu spun nu, și să se ia toate măsurile de protecție a mediului. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Valina. Da, situația e clară, cred eu. Și, din păcate, e cam irreversibilă situația sau aproape. După cum știm, s-a pierdut aproape 85% din flora lagunei în doar câțiva ani. Cred că regiunea Mursia, la fel ca alte regiuni din țara mea și din Uniunea Europeană, au avut de suferit în ultimii ani de pe politici liberale, neoliberale, după cum se numesc acum, de urbanism sălbatic construirea unor porturi sportive, infrastructuri nu neapărat necesare, activități agricole uh, cu caracter nedurabil care afectează uh, pânza freatică din comunități autonome, cum este cea din acest caz, și iată, s-a tot deversat fără control ape reziduale în laguna. S-a distrus un patrimoniu natural unic, uh, s-a dat liber uh, frâu uh, specula, specule și cred că ca întotdeauna mm, ajungem noi prea târziu la fața locului principiul de precauție, prea puțin se aplică și adoptăm măsuri când distrugerea acestei lagune e aproape completă. Rezoluția e foarte bună, da, pe hârtie putem spune multe, dar problema e fapt, problema e când trecem la fapte. Uh, eu cred că da, Rosa. Eu, dacă comisia noastră e o comisie spaniolă, înseamnă că sunt probleme în Spania cu mediul, cu respectarea directivelor. Un, unii politicieni de acolo încă mai cred că suntem tot în secolul XVIII. Nu e nicio problemă că spaniolii ni se adresează ca ultim uh, recurs, dar o fac dintr-un motiv, nu? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei noastre și Parlamentului. Vreau să mulțumesc societății civile eh, din zona Cartagena, organizațiilor, asociațiilor de acolo care apără mediul din Laguna Mar Menor. Mulțumesc public, le mulțumesc public în numele grupului meu. Vreau să mai spun că eu am avut ocazia să văd eh, lucrurile cu ochii mei și încă de mai multe ori și, într-adevăr, ce s-a spus aici e realitatea. Adică e vorba de o lagună unică în felul său, care din păcate se confruntă cu o gravă problemă de mediu. E bine că Comisia ia măsuri, însă trebuie să le ia foarte rapid. Există totuși un vinovat. Mie mi-e clar. Și e vorba de proasta gestionare a responsabililor bazinului, e vorba de sigur aici, și de asemenea guvernul regional, care timp de mai mult de 10 ani, aproape 20 de ani, a gestionat fondurile publice, fonduri europene de asemenea, uh, pentru protecția mediului și pentru a proteja mediul, dar lucrurile nu au funcționat deloc. Eu nu vreau să dau vina pe agricultură agricultura nu are caracter ilegal. Dar iată, guvernul Mursiei a permis să se desfășoare asemenea activități ca cele menționate aici. Atenție că au fost lucruri permise de guvernul regional. Nu e vorba de faptul că activitățile agricole au fost ilegale. Nu sunt de acord cu această apreciere. Nu. S-au făcut lucruri permise. Da, s-a, s-a uh, permis uh, speculația urbanistică și agricolă. Uh, cu utilizarea fondurilor europene. Acum va trebui demonstrat cum au fost folosite ele cu adevărat. Sper că mm, Comisia va reuși să demonstreze dacă utilizarea fondurilor publice în acest ecosistem a fost uh, una corespunzătoare. Dacă nu, atunci guvernul regional va trebui să restituie banii. Eu cred că e o chestiune foarte gravă mai ales pentru petiționarii care trăiesc acolo, care locuiesc acolo. Eu chiar vara asta am fost acolo, nu era nici urmă de turiști, hotelurile erau goale, asta, e, asta era situația și eu cred că uh, acești, aceste persoane merită ca comisia noastră să-i ajute, să ia o decizie. Probabil, după cum a spus doamna Albiol, ar trebui să facem o misiune specifică acolo. Nu știu ce putem face exact, dar nu putem lăsa lucrurile așa guvernul regional, eu n-am încredere în acest guvern, nici asociațiile acestea n-au încredere în el, el trebuie să fie monitorizat și să fie corectată acțiunea lui de către Comisia Europeană. Mulțumesc! Szépen értékes pillanat egyetértünk abban. Mulțumesc! Am ajuns la un moment foarte prețios, suntem de acord. În legătură cu neînchiderea petiției, suntem de acord. De asemenea, vom informa autoritățile spaniole despre această problemă, le vom spune că avem nevoie de informații noi și susținem și uh, activitățile comisiei în acest sens. Dacă mergem și o comisie de constatare pe teren, mai rămâne de văzut. Vă rog. Hola, gracias, presidente. Sí, yo es que quería hacer un... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să fac niște comentarii eu nu aparțin acestei comisii, dar vin de acolo, din regiunea Lagunei. Deci, primul rând, vreau să mulțumesc asociațiilor, la fel ca mm, toți colegii mei, mulțumesc pentru munca acestor asociații, munca de apărare a unui bun al tuturor. Bun, nici eu nu sunt de acord cu ce a spus doamna Estarasio. Noi nu venim aici să, da, să dăm vina pe cineva. Asta o vor face magistrații din Mursia. Noi trebuie să salvăm laguna. Unii vor să salveze propria piele și să lasă, să lase laguna să moară. Deci lucrurile sunt diferite. Dacă lucrurile s-ar fi făcut bine și s-ar face bine, n-am fi astăzi aici. Așa că e ceva evident când spunem că lucrurile nu merg bine. E evident clar limpede ca lumina zilei și situația lagunei Mar Mendor nu e cauzată de schimbările climatice, nu e accidentală, e consecința unor politici întreprinse de un guvern regional timp de mai mult de 20 de ani și cu, de, deși ecologiștii și oamenii de știință au avertizat constant, timp de mai mult de 20 de ani, au avertizat că se va întâmpla o catastrofă. Și până la urmă au lăsat să se întâmple această catastrofă, că au fost, a fost o gestionare neglijentă, au văzut doar interesul pe termen scurt și în beneficiul unor uh, minorități. A fost o gestionare pur mercantilistă, e un uh, turism cu teren de golf, terenul de golf fără apă, e un turism, e, e o agricultură intensivă într-o, într-o zonă în care nu este apă. Nu sunt resurse de apă. Nu sunt resurse pentru a menține acest tip de agricultură acolo. Uh, S-au făcut uh, construcții milionare care au costat bani nu doar pe cetățenii de acolo, ci și pe cetățenii europeni, pentru că au fost finanțate de Comisia Europeană, dar asta pentru protecția uh, lagunei, dar nu s-au utilizat acești bani, s-au utilizat nefas și încălcându-se uh, Uh, tot felul de uh, legislații europene care trebuie să protejeze Laguna Mar Menor. Trebuie să acționăm urgent la nivel european pentru că Laguna Mar Menor e în pericol de moarte și nu merităm și nu ne dorim o mare moartă. Deci susțin ce au spus unele colege de aici. Deci să faceți o misiune, să vedeți cu proprii ochi ce se întâmplă acolo și fiți sigur că sunt mulți oameni care așteaptă acest lucru și care trăiește asta în direct la fața locului și așteaptă să acționați că an după an administrațiile noastre locale ne, la locale ne abandonează. Mulțumesc. Mulțumesc. Sunteți deci de acord să lăsăm deschisă această petiție. Propun Așa cum spuneam, să facem acest lucru. Coordonatorii o să stabilească dacă va fi și o misiune de constatare. Trecem la petiția următoare din o petiție din 2015, e vorba de exploatarea minieră, auriferă. Petiționarul nu este de față, deci, rog pe reprezentantul său aici în comisie să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reamintesc uh, mesajele cheie din uh, nota pentru membrii comisiei transmisă pe 3 august. Să reamintesc, deci, că un, un set de reguli cuprinzătoare există uh, și include și evaluarea de impact, evaluarea strategică de impact, uh, directiva cadru pentru apă și uh, gestionarea deșeurilor uh, miniere suficiente pentru a asigura siguranța activităților miniere în Uniunea Europeană. În special, aș sublinia că Parlamentul European și Consiliul au adoptat în 2006 directiva privind deșeurile uh, din industria extractivă, care permite folosirea uh, cianurilor pentru extragerea aurului, stabilind limite foarte stricte pentru concentrația cianurii uh, în iazuri și de asemenea reamintesc că această, există o reducere treptată în 2008 50 de părți pe milion, în 2013 30 de părți pe milion și 20 uh, din 2018. Uh, documentul relevant în legătură cu uh, aceste acte legislative prevede în ce condiții se va implementa directiva și Comisia consideră să continue că interdicția generală a folosirii cianurii în activitățile extractive nu este justificată din motive de mediu sau sănătate. Comisia a anunțat o actualizare a uh, informațiilor față de studiul din 2010 în legătură cu impactul extracției de aur uh, în Uniunea Europeană. Uh, și pot să merg puțin și mai departe și să vă împărtășesc o, elimina- o apreciere preliminară a unui studiu făcut în legătură cu disponibilitatea și statutul aplicațiilor comerciale ale alternativelor la folosirea cianurii care nu par să fie cu adevărat o alternativă care să uh, înlocuiască tehnologiile bazate pe cianură deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc. Dragi colegi, doriți să interveniți? Am auzit ce a spus comisia. Peter, iar din punctul meu de vedere există două posibilități de reacție din partea comisiei noastre. Am putea spune că lăsăm petiția deschisă și urmărim evoluțiile eu prefer a doua soluție, să închidem petiția, uh, să contacteze comisia petiționarul și, de exemplu, să trim- și să trimitem petiția la alte comisii competente, ENVI, de exemplu, ca să urmărească evoluțiile. Oricum, uh, Comisia Envi se ocupă oricum de această interdicție totală a folosirii cianurii. Oricum, um, există o anumită procedură care ar putea duce la o modificare a directivei. Deci să închidem și să avem încredere în comisie că va controla modificarea și implementarea pe viitor a directivei modificate. Mulțumesc! Mulțumesc! Aceasta ar fi fost și propunerea mea. Suntem de acord cu toții. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ajungem acum la petiția 917 din 2013. Pententul este uh, um, din Grecia. E vorba de exploatarea uh, nu, este vorba, în cer scuze, de o petiție din Spania, din partea uh, unui uh, cetățean uh, care este reprezentat, reprezentat aici de um, doamna Ianas. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni. Uh, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați delegat că a fost membru al acestei comisii posibilitatea aceasta de a interveni. În peninsula calcidică există o situație de despădurire care afectează și pânzele freatice și uh, apele de suprafață. Și e nevoie să se lase deschisă această petiție. Avem o încălcare clară a legislației privind poluarea. Avem 21 de încălcări ale legislației privind poluarea în ultimii doi ani. Avem directiva 92-43 și o încălcare a directivei cadru privind apa, dat fiind că proiectul a dus la o drenare a muntelui Cacavas nu știu dacă am pronunțat bine numele muntelui, poate domnul Hodis, care a organizat uh, uh, în, mandatul trecut unele audieri în legătură cu uh, aceste proiecte din peninsula calcidică, ar putea să ne spună dacă am pronunțat bine. Acest munte este principal, principalul bazin hidrografic în regiune și este foarte puternic afectat mai ales de schimbările climatice. Și de aceea petiționarul din Galicia susține această petiție pe care am prezentat-o și vă rog să o lăsați deschisă. Mulțumesc. Domnul Paul Spide, de la Comisie. Mulțumesc. Comisia nu a primit informații noi care să ne facă să ne modificăm evaluarea inițială, cea pe care am comunicat-o acestei comisii în răspunsurile noastre din 2016. Practic, elementele procedurale legate de dreptul mediului european pentru acest domeniu, cum ar fi uh, directiva privind impactul asupra mediului sau aspecte legate de natură și alte directive pertinente se găsesc aici și probele ne sugerează că aceste proceduri au fost uh, respectate și mai mult studiul a fost uh, evaluat de uh, Consiliul de Stat din uh, Grecia, instanța cea mai înaltă din Grecia, și s-a constatat că evaluarea de impact s-a făcut în mod corect. Așadar, Comisia nu dispune de elemente noi, de informații noi, care să indice că dreptul de mediu a fost încălcat în acest caz. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Criteriile generale care trebuie să fie îndeplinite țin de economia resurselor, odată cu asigurarea bunăstării și protecției lucrătorilor și a mediului înconjurător în interesul dezvoltării durabile. De aceea, este important că Comisia încearcă să, le, să decupleze cele două aspecte. Există sute de directive care protejează mediul înconjurător și care uh, fac un apel uh, să nu existe niciun compromis în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător ca urmare a lucrărilor publice. Iată de ce nu sunt respectate directivele în acest caz. Extra, uh, exploatările miniere, tunelul de 8 metri, suprafața, toate acestea sunt chestiuni importante. Vedeți, uh, toate aceste lucruri care au uh, provocat un uh, seism de 7,2 pe scara Richter acum uh, câțiva ani. Aceasta este situația datorată nerespectării mediului, florei și faunei. Acest lucru ar trebui să se facă pe timp de 20 de ani. 6 tone de explozibili, praf, pulberi, mii de tone pe oră. 24.000 de de tone de minereu vor fi prelucrate și uh, vor exista 146 de milioane de tone de steril care vor fi excavate. Și va exista și un baraj de 90 de metri pentru depozitarea uh, sterilului și uh, vor exista și contaminări cu arsen. Acesta, acesta va ucide tot mediul. Este vorba despre o prezență a asbestului la nivel uh, foarte mare, deși acest lucru a fost ascuns de autorități. Îmi cer scuze pentru viteză, dar încerc să profit de timpul care mi-a fost acordat, spune doamna Sakalova. Practic, compania va încerca să uh, exploateze foarte mult în această zonă. Sunt foarte multe cifre pe care vi le voi, voi pune la dispoziție. Există și pânze freatice care vor fi afectate, deși uh, această zonă cuprinde cea mai mare concentrație de păduri din uh, zonă. Însă flora regiunii va fi prejudiciată grav, va exista o poluare gravă a mediului și astfel și lanțul trofic va fi afectat. De aceea, domnule președinte, uh, niciodată nu au existat uh, studii de impact asupra mediului care să evalueze aceste consecințe negative. Toate directivele au fost uh, încălcate și n-am să le citez acum pentru că n-am suficient timp la dispoziție din 2012 și 2013 încoace, în cadrul activităților pregătitoare, au existat numeroase încălcări S-au aplicat foarte multe amenzi. Compania nu a făcut uh, obiectul unui studiu de impact. Compania prezintă mereu date eronate și aș recomanda ca această petiție să rămână deschisă, deoarece subiectul este foarte important. Va trebui să contactați ministerele de resort. Și vreau să vă mai reamintesc un lucru foarte important care ne-a preocupat și înainte, uh, și pe noi și pe cei de la Comisia Europeană. Această întreprindere din Grecia a primit 11 milioane de euro pentru câștiguri preconizate de 20 de miliarde. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul Marias. Acum uh, câteva clipe, domnul Adamopoulos, care nu a venit uh, aici, m-a contactat și mi-a cerut să vă transmit că dorința lui este ca petiția sa să rămână deschisă. Este evident că suntem confruntați cu o problemă de mediu deosebit de gravă. Se încearcă practic distrugerea regiunii iar pretinsa investiție este făcută din motive de sănătate publică. Dar uh, mediul este grav prejudiciat în mod irreversibil. Va exista un baraj unde va exista o concentrație foarte mare de arsenic care va putea distruge întreaga regiune. Aceasta va duce la o catastrofă irreversibilă. Cetățenii din zonă au reacționat deja, este un lucru bine cunoscut. Eu sunt uh, impresionat să văd că Comisia habar n-are de toate lucrurile astea, pentru că pe lângă chestiunile juridice care datează de câțiva ani, uh, în ultimii ani au existat niște evoluții și ne așteptăm din partea Comisiei să urmărească punerea în aplicare a legislației europene în ceea ce privește protecția mediului. Sunt foarte uimit că uh, într-un astfel de dosar uh, care ține prima pagină a ziarelor în Grecia și în Europa, um, o situație în care toată lumea vorbește, Comisia nu știe nimic. Mulțumesc uh, pentru ceea ce a făcut colega din Spania. Este o inițiativă foarte bună. Dar uh, altfel lucrurile sunt foarte clare. Avem aici de a face cu o crimă de mediu, cu o încălcare flagrantă a legislației europene. Nu putem să autorizăm o astfel de situație, pentru că prejudiciile care vor fi aduse mediului din regiune sunt irreversibile. În plus, uh, vor exista prejudicii și la adresa populației. În plus, este și uh, un risc seismic în această zonă importantă din punctul de vedere al vegetației și populației. Așadar, să lăsăm deschisă această petiție, să invităm uh, guvernul grec și ministerul competent, adică Ministerul Mediului, dar și Ministerul Sănătății, să ne informeze cu privire la situația de astăzi, astfel încât să știm uh, ce soartă uh, are petiția domnului Adamopoulos și a petiționarului uh, din Spania. Apoi trebuie să știm și care este poziția autorităților locale, pentru că și ele au un cuvânt de spus. Apoi, cum stau lucrurile cu poziția comisiei? Suntem pe cale să distrugem uh, irreversibil regiunea sau nu? Iată care sunt uh, propunerile. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am să reiau acum toate elementele detaliate la care au făcut referire antevorbitorii mei. Totul este corect, mai ales când vorbim despre consecințe. Consecințe care sunt documentate și dovedite de toate autoritățile științifice, inclusiv uh, Universitatea din Salonic, care este una dintre cele mai importante din țară. Comisia a vorbit despre deciziile Consiliului de Stat și vreau să fac o precizare, un lucru cunoscut de toată lumea. Cine a spus că justiția este independentă? Independentă față de interesele politice, față de interesele comerciale. Este o situație care nu visează doar Grecia, este o situație valabilă pretutindeni. Iar acest lucru trebuie avut în vedere. Toată lumea știe uh, cine este pentru și cine este împotriva acestei investiții. Toată lumea știe că aceste decizii au fost luate pentru că întreprinderea respectivă a făcut un uh, șantaj odios. A concediat, i-a concediat pe toți salariații. Și au spus că dacă nu uh, autorizează mina de la Scuries, vor uh, concedia și alte persoane autoritățile din Grecia, guvernul din Grecia, au o poziție bine cunoscută. Știm cu toții care este poziția guvernului de astăzi, nu doar în această chestiune, dar și în alte chestiuni. Este îngrozitor pentru că, în urma unor decizii juridice, pe baza unor pretexte pseudo-juridice, ne ne este distrasă atenția de la aceste realități dramatice. Am fost la Scuries acum ceva vreme, pentru că este foarte aproape de unde locuiesc eu. Acolo este o zonă montană care nu mai are aspect de munte, pentru că pădurea istorică a fost rasă de pe fața pământului. Se vorbea și despre pânza freatică, asupra căreia consecințele sunt negative casele din satele învecinate sunt distruse în fiecare zi din cauza mm, cutremurelor provocate de pușcări. Pentru anumite chestiuni se arată foarte multă sensibilitate, dar nu și în acest caz. Așadar, aș vrea să știu uh, Cine va proceda la această investiție? Cine va putea să o pună în aplicare? Cine va fi proprietarul? Statul sau un investitor privat? Se iau măsurile de protecție necesare și vrem să ne asigurăm că beneficiile nu vor merge la o întreprindere privată, ci la stat propun ca această petiție să rămână deschisă cu condiția să continue lupta. Este important, uh, este groaznic că comisia deschide, închide ochii la o astfel de crimă. Mulțumesc, domnul Hudis. Proedre. Mulțumesc, domnule președinte. spun câteva cuvinte pentru a vă explica propunerile mele în această dezbatere. Eu uh, urmăresc uh, acest dosar de foarte mulți ani. Recent uh, am luat legătura cu municipalitatea din zonă. Aceasta mi-a transmis o serie de informații pe care nu am să vi le explic acum în detaliu. la propunerea colegului Marias, adică să menținem uh, această petiție deschisă, aș vrea să mai adaug propunerile municipalității și aș vrea să menționez riscurile aferente acestei investiții. Comisia ne spune că nu deține fapte noi, dar există elemente noi pe care trebuie să le cereți uh, de la Ministerul Competent și de la colectivitățile locale. Eu dispun de toate aceste informații pentru că mi le-a dat uh, municipalitatea și doamna Zagorafa ne-a dat toate aceste elemente. Există, sunt reale. În al doilea rând, uh, am ținut legătura cu doamna Miranda. Am fost colegi în Comisia PETI în mandatul precedent. Am vorbit foarte mult despre uh, industria minieră și industriile extractive. Deci avem experiență în domeniu. Al treilea element este următorul. Care e, de fapt, problema? Atâta timp cât această problemă nu este abordată clar și nu se spune clar că au fost încălcate prevederile instrumentelor internaționale, această problemă va persista au fost încălcate prevederile directivei 42 uh, pe 2001. Această directivă spune că înaintea oricărui studiu de impact trebuie elaborat un studiu strategic, pentru că aici este vorba despre o intervenție care are anumite repercusiuni. Propunerea domnului uh, Perez spune că de fiecare dată problema este tratată din uh, propriul nostru unghi. Deci a fost un studiu de impact și au fost trase niște concluzii. Dar observația mea este că nu cunoaștem poziția guvernului Greciei. Eu nu cred că totul merge foarte bine. Eu aș spune că această petiție trebuie să rămână deschisă în al doilea rând, trebuie să cerem mai multe informații din partea Ministerului și din partea municipalității, pentru că nu e de competența mea să vă dau eu aceste informații. Și va trebui să avem și o petiție la comisia noastră. Mulțumesc, doamna Cuneva. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste petiții referitoare la exploatarea aurului în uh, Halkidiki prezintă o problemă foarte gravă. Este o crimă la adresa mediului și a sănătății publice. De aceea vreau ca Comisia PETI să păstreze deschise aceste petiții și să invite Comisia să examineze în profunzime aceste petiții, pentru că trebuie să avem o abordare mai aprofundată și nu superficială. Trebuie să menținem uh, această petiție deschisă pentru că autoritățile din uh, Halkidiki și nici guvernul local, administrația locală, nu vor această exploatare care va crea și va genera prejudicii uh, de mediu grave. Asta ne spune Comisia. Și guvernul a împiedicat uh, activitățile companiei. Așadar, trebuie să așteptăm uh, decizia justiției, pentru că există un caz în instanță nu avem doar această petiție și nu avem doar o directivă încălcată. Sunt încălcate și prevederile directivei 2001 pe 42, care prevede obligativitatea unui studiu de impact prealabil. De asemenea, trebuie derulat un proces de consultare cu localnicii. În Halkidiki, singura consultare a fost, de fapt, o acțiune a poliției și lipsa de comunicare. Există și o problemă cu apa, pentru că se propune construirea unui tunel care va distruge pânza freatică. Comisia sigur știe toate lucrurile astea. Și totuși ne spune că nu vede nicio încălcare. Deci, în primul rând, trebuie să păstrăm deschisă această petiție. Peter? Eu? Mulțumesc, domnule președinte. Aș propune următorul lucru. Date fiind opiniile și uh, diferențele de percepție între Comisie și mm, Comisia Europeană, aș propune să lăsăm petiția deschisă. Dar uh, mi se pare că au fost făcute multe propuneri, s-au lansat multe îndemnuri, ar trebui structurate, să vedem cum să le abordeze comisia. S-au pus multe întrebări care merită răspuns, într-adevăr. Și trebuie să hotărâm ce facem cu această petiție. După comisie am putea să o închidem, dar după ce am ascultat pe colegi am început să mă îndoiesc, deci să structurăm puțin uh, Uh, felul în care o să continuăm să ne ocupăm de acest subiect. Mulțumesc. Mi se pare că suntem de acord. Lăsăm deschisă petiția, prima decizie și a doua decizie. Ne adresăm comisiei printr-o scrisoare și o rugăm să nu pierdă din vedere această situație, să o supravegheze în continuare și să ne mai informeze. Vom scrie și autorităților elene, ambelor ministere, de mediu, respectiv de uh, al sănătății și vom cere informații mai noi. E în regulă? De acord, domnule președinte, dar am o întrebare. Sunt perfect de acord cu colegul care tocmai a intervenit Trebuie să codificăm cumva toate aceste intervenții. V-aș putea ajuta comunicându-vă elementele pe care mi le-a transmis municipalitatea. Dacă vă e util, vi le pot transmite. Da, vă rog să ne dați aceste informații, să le trimiteți uh, secretariatului, domnul Marinasul. Mulțumesc. N-am avut timp să uh, urmăresc interpretarea. Deci scriem și municipalității din peninsula calcidică. Bun. O să scriem o scrisoare municipalității din peninsula calcidică, pentru că n-am înțeles bine. N-am auzit. Vom trimite o scrisoare, întreabă în engleză de data aceasta, și celor din peninsula calcidică, din Haldiki, Halkidiki. Uh, deocamdată nu, recomandarea mea e nu, dar e dreptul nostru, spune domnul președinte. Poate că scrie ministerelor. Propunerea noastră era să trimitem o scrisoare și autorităților locale din uh, peninsula calcidică. Bun, nicio problemă. Mulțumesc. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a következő... Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, următoarea petiție 768, uh, apoi cea cu 967 din 2013, această petiție a fost depusă de Ana Maria Dorela și de idem cuvântul. Agradezco imensamente a delegación da peticionaria para defensa de esta problemática cuando ya denunciamos no ano 2012, 2013 e 2014 esta problemática do uso das tehnologie. În 2014 am menționat deja această problemă Există totuși rezistență în zona Cocoesto, unde mai multe multinaționale sunt prezente. Îmi cer scuze, se pare că e mică problemă. A, la A vorbit doamna în dialect galician, acum continuă în spaniolă, pentru că galician, da, dialectul galician nu este limba oficială a Uniunii Europene. Da, petiționar, îmi pare rău că nu mă pot exprima limba mea, dar fie, vorbesc uh, spaniolă. Eu am crezut că toate limbile sunt uh, reprezentate la toate comisiile Parlamentului. În fine, mulțumesc uh, uh, comisiile dumneavoastră. Deja în uh, 2012, 2013 și 2014 și 2015 am prezentat petiția asta și am fost ajutați de uh, diversi uh, europarlamentari chiar și domnul Huntis în Galicia, cred că regiunea mea. Activitatea de minerit a avut un mare impact asupra mediului și nu vrem să fim o colonie explodată de multinaționale. Multe activități s-au bucurat de susținerea guvernului din Galicia și a guvernului spaniol al Partidului Popular. Galicia a fost un exemplu al luptei împotriva poluării da, cu activități minerești, la fel ca Halkidiki în Grecia sau Roșia Montana în România. Ne-am uh, ridicat împotriva furtului terenurilor, uh, uh, împotriva spolierii, care își dorea să promoveze doar un model bazat pe speculație. Corcoesta este un exemplu clasic al schimbării exploatării de metal cu galerii subterane în aer liber pentru că este o cerere crescândă la nivel internațional pentru aur, pentru că a crescut prețul uh, și tranzacțiile financiare în aceste timpuri de criză înseamnă că se utilizează ca referință financiară aur, asta înseamnă că multe mine care fusese închise au fost redeschise. Um, mine care erau neutilizate cu randamente foarte scăzute au fost redeschise și, sigur, cu utilizarea ceanurii pentru a avea cât mai multe beneficii. Ehm, vorbim de aproximativ 97% beneficii cu utilizarea ceanurii în comparație cu 60% beneficii prin utilizarea unor tehnologii cu mercur. Și cu siguranță, e dăunătoare uh, sănătății mediului, sănătății oamenilor, biodiversității, are un impact negativ enorm asupra sănătății, dar și asupra agriculturii, pescuitului și uh, mina respectivă și regiunea de acolo ar fi fost foarte afectată. Și vă reamintesc că Parlamentul nostru a adoptat o rezoluție în 2012 um, prin care se interzicea tehnologia mineritului cu ceanură. Au avut loc mai mult de 30 de accidente în ultimii ani și vreau acum doar să închei, domnule președinte, spunând că în uh, orașul Cabana, mm, autoritățile municipale, uh, mă rog, Cabana care este chiar epicentrul acestui uh, proiect canadian prin care se dorea exploatarea aurului din Corcoesto, nu există garanție în acest moment ca proiectul să fie redeschis pentru că rezultă că în planul general municipal se lasă ușa deschisă unui viitor plan de, de extrageri, de, de extracție ca să se poată redeschide zăcământul de aur. Și știm din diverse studii că asta ar fi doar rentabil um, cu exploatare în carieră. Și trebuie să ținem cont de faptul că întreprinderea canadiană respectivă poate cere despăgubiri și poate afecta uh, întreaga legislație comunitară în domeniu, plus că pretinde să rezerve terenuri rurale și terenuri uh, silvice pentru utilizarea industrială și minerit. Deci uh, rămân uh, deschise încă șapte concesii, concesiuni, pardon, și au expirat deja drepturile de exploatare minieră datorită mobilizării cetățenilor. Guvernul din Galicia a anulat proiectul. A fost o rezoluție a Curții Supreme din Galicia în care s-a spus că decizia această administrativă era corectă, însă se întâmplă faptul că, în ciuda acestei anulări administrative, ședintele întrerupe. Există totuși încă, spune vorbitoare, acest plan general pentru redeschiderea minei Corcoese. Deci cerem menținerea deschisă a petiției. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Daniel Fernández Gómez urat Daniel Fernández Gómez, în numele Comisiei. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau pe scurt să uh, fac trimitere la ultima comunicare a Comisiei față de această petiție, datează de câțiva ani. În această comunicare, Comisia a informat că s-a deschis o anchetă pentru a se solicita autorităților spaniole informații privitoare la acest proiect și privitoare la posibila încălcare a directivelor care se aplică în acest caz și respectiva anchetă a ajuns la concluzia că nu există niciun indiciu de încălcare a dreptului de mediu al Uniunii Europene, pentru că autoritățile spaniole au, ne-au informat că uh, proiectul nu va fi autorizat și autoritățile competente la acel moment um, urmau să um, adopte măsura de neautorizare a proiectului. Cum v-a spus uh, petiționarea, apoi a urmat o rezoluție a Direcției Generale pentru Energie și Mine a Guvernului Galician, în care, prin care nu s-a acordat uh, autorizarea proiectului mine din Corcoești, rezoluție din 11 martie 2014. Așadar, Comisia rămâne la concluzia că nu există nicio încălcare a dreptului comunitar aplicabil în speță. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna eu solamente... Ah, Valena, mulțumesc. Vreau doar să susțin petiția. Me, me llama mucho la atención que durante... Dar mi-a tras atenția faptul că, iată, toate petițiile referitoare la aceste mine de aur, mă rog, dincolo de mobilizarea cetățenească și așa mai departe, Totuși există riscurile utilizării mercurului, cianuriei. Am și în propria mea regiune Asturia sunt eh, situri protejate unde eh, se dorește o exploatație de acest gen. Ba chiar putem vorbi de mai multe în Asturia. Bun, da, s-a închis, dar acum se încearcă redeschiderea, dar nu vă pare ciudat că întotdeauna eh, este o, cât o întreprindere canadiană în spatele tuturor acestor activități? Iată acum, odată cu aprobarea CETA, vor putea cere despăgubiri statelor membre aceste firme canadiene. Cred că e o rușine și uh, e o chestiune preparată din timp. Ei prezintă uh, proiecte de mine în, în, în situri în care se știe că este imposibil să primească autorizația de funcționare. Se știe că vor fi proteste, se știe că nu se va putea uh, exploata zăcământul respectiv cum s-a întâmplat în uh, regiunea mea și atunci pasul următor e că ei reclamă despăgubiri. Ca tot să plătim. Bună, Steras. A ver. Resulta că ya en el año 2003... Bun, uh, încă din 2013 Comisia a examinat petiția și a solicitat informații de la autoritățile competente guvernul Galiciei, care nu a acordat permisul de uh, funcționare, astfel încât uh, uh, Consiliul pentru Mediu și Economie din, uh, al Guvernului Galician a spus că uh, rezultatele au fost negative și că nu, nu se acordă autorizarea extractivă. Uh, Uh, pentru proiectul respectiv. Așadar, Comisia a spus că nu se încalcă dreptul comunitar. S-a făcut un recurs, din nou, uh, Consiliul cu organele sale competente a repetat că nu se dă uh, autorizația respectivă, asta a fost în 2015, din nou Comisia a spus că nu există infracțiune pentru că nu s-a autorizat proiectul, așadar nu înțeleg ce mai discutăm noi aici prin această petiție. Deci guvernul Galiciei a spus nu de două ori, în plus a declarat că drepturile ă, de minerit sunt caduce, deci a expirat. Apoi, Curtea Constituțională s-a pronunțat și a afirmat exact acest ultim lucru pe care l-a spus eu și nu știu de ce discutăm petiția asta, că nu avem nimic mai mult de făcut, nu avem nimic mai bun de făcut. Uh, dacă ar exista un proiect nou, atunci sigur ne-am întoarce să discutăm asta, dar s-au pronunțat instanțele, guvernul, guvernul local și, repet, a fost interzis acest proiect, că nu îndeplinea standardele prevăzute. Vă rog să nu mă întrerupeți, că nici eu nu v-am întrerupt. Așadar, a, a făcut asta un guvern al Partidului Popular Doamna este ex-deputată a eh, Parlamentului Local, deci nu este neutră, este, are un partenerat politic, doamna petiționară. Acum, dacă să veniți și spuneți aici că toate guvernele Partidului Popular eh, acționează în mod îngrozitor, cred că totuși nu ne faceți nicio favoare. Tocmai Guvernul Partidului Popular a oprit proiectul, nu există nicio încălcare, uh, Haideți, a doua oară venim să discutăm aici pentru a lovi în guvernul Spaniei. Dar nu, nu vă bazați pe nimic, pentru că nu există proiect, nu există de nicio infracțiune. Asta au spus instanțele și guvernul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mian Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Deja am mai discutat acum trei ani, mi-am foarte bine. În ianuarie 2014. Și atunci deja am spus că, în acord cu informația de care dispune, guvernul din Galicia, în septembrie 2013, constatase deja că nu se îndeplineau condițiile de mediu, nici tehnice, nici economice și a comunicat întreprinderii începerea procedurii de anulare a autorizației. Și la începutul 2014, se, s-a dezbătut aici acest uh, subiect și a trebuit să uh, comunicăm întreprinderii rezoluția negativă din data de 12 2013, 22 12 2013, prin care se, uh, nu se acordă aprobarea proiectului. Deci e vorba de 2013. Apoi pe 30 ianuarie 2015 a fost confirmată această decizie negativă, asta ca urmare a unui recurs curs făcut de întreprindere respectivă. Așadar, a doua oară s-a spus nu proiectului. Pe 30 ianuarie 2015. Și în august 2015, guvernul galician uh, a declarat că drepturile uh, de minerit au uh, expirat și sunt caduce. Sincer vorbind, la fel că doamna Estera, de Estera, nu trec ce mai discutăm noi aici. Nu știu, eu cred că ne pierdem vremea, nu știu, secretariatul poate că nu cunoaște toate datele. Sigur, sunt uh, oameni care doresc să manipuleze lucrurile din punct de vedere politic, dar e, pur și simplu nu, nu este nicio exploatație acolo, proiectul a murit. Ba, mai mult, am aici un document care spune uh, informații pentru membri și noi, Comisia noastră uh, uh, spune membrilor că Comisia Europeană reprezentată aici, pe 31 ianuarie 2014, a spus și citesc în engleză, conform ultimelor informații din partea autorităților, spa- autorităților spaniele, acest proiect n-a fost autorizat și autoritățile regionale întreprind procedura de uh, uh, refuz a proiectului. Deci n-am identificat nicio încălcare a legislației. Din nou în spaniolă. Deci din ianuarie 2014 datează documentul. Și acum suntem totuși în 2017. Sincer vorbind, nu știu ce mai facem aici să discutăm uh, tema asta. Dosarul e închis. Deci nu știu ce mai discutăm noi aici. Desigur, propun să punem punct aici, că e inutil să mai discutăm noi la trei ani după ce s-a încheiat. Păi, Doamna Albiol. Gracias. ahora. En primer lugar, Mulțumesc. agradecer a la señora Miranda. Mulțumesc, în primul rând, doamne Miranda. A los peticionarios. Eh, por supuesto, yo creo que no sé si la señora estará. Ya eh, este purtătoarea de cuvânt a, a, a petiționarilor. Nu știu dacă doamna Stara vor, poate de neutralidad, que sí ha implicado política en Galicia. Să nu punem sub semnul întrebării obiectivitatea și neutralitatea nimănui din această comisie, mai ales cei care transmit uh, uh, informații din partea petiționarilor. Eu cred că doamna Miranda deja a explicat bine lucrurile, dar nu e un proiect care să fie mort. Din potrivă, că dacă nu n-am mai vorbit de el, e, există pericolul să fie redeschis, că s-a produs o recalificare a faptelor și atunci e pericolul să se redeschidă acest proiect. Și atunci, eu totuși cer comisiei să menținem deschisă petiția respectivă, să vedem ce se va întâmpla cu proiectul. Totuși, cred că ar fi rezonabil să facem așa. Asta cer și petiționarii. Să vedem, totuși, să vedem ce se întâmplă cu proiectul. Pentru că există posibilitatea să se redeschidă. Cred că corect ar fi să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc. O să se voi. Mulțumesc. Cred că e, e clar. Uh, clară situația. Pentru a treia oară sunt în această situație în care avem de-a face mai multe, eh, cu mai multe lucruri. Aș propune să închidem petiția, astfel încât petiționarii și alți cetățeni, bineînțeles, în continuare să aibă posibilitatea să ni se adreseze dacă proiectul eh, reînvie. Sunteți de acord? Mulțumesc! Îmi pare rău, nu mai avem timp pentru petiționari. Doamnelor și domnilor. Los petiționarios. Președinte, la sfârșit se obișnuiește să dea cuvântul petiționarilor, spune doamna Albiol. Elnök dönt arról, hogy mikor ad kinek szót. Egy perc. Președintele hotărăște, aveți un minut. Eu quisiera decir que esta petición debe de quedar... Doamna Miranda, eu vreau să vă rog să lăsați deschisă uh, petiția, că există o amenințare iminentă să se deschidă un proiect cu aceleași caracteristici, plus că mai este și un proiect cu șapte exploatații. Eu am onoarea să reprezint aici o, o să vă prezint o petiție în numele unor persoane care, sau, care provin din numeroase platforme de cetățeni. Uh, a fost o mare mobilizare socială care a oprit proiectul și nu decizia Partidului Popular, după cum s-a spus aici. Au fost uh, mișcări ecologiste, cetățenești, dumneavoastră nu ați participat la așa ceva. Au fost alte grupuri politice și ecologiste, nu ale Partidului Popular. Și sunt multe de făcut, doamnă starea de ce suntem aici, că ne apărăm uh, pământurile. Köszönöm szépen, Mulțumesc. Respect ce spuneți, respect și pe colegi, dar vă rog și dumneavoastră să ne respectați pe noi. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați nouă atunci când aveți temeri. Deci aveți în continuare dreptul să veniți cu alte petiții. Bun, să trecem la petiția următoare a domnului Walter Berchter numărul 1735 din 2013, împreună cu petiția lui LB, cetățean german, 533-2014. Petenții nu sunt de față și dau cu cuvântul uh, Comisiei Europene pentru a ne spune ce părere are. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Avem aici o situație complicată pe care Comisia încă o analizează. După cum știți din contribuția noastră scrisă, avem o procedură deschisă de încălcare a legislației europene în legătură cu mina de sare și poluarea apei. Am primit informații din Germania pe care le-am analizat și acum așteptăm al doilea plan de gestiune pentru bazinul hidrografic, pentru, aceste, pentru acest râu. Așteptăm să fie notificat și după aceea vom putea să ne încheiem analiza și apoi, bineînțeles, o să informăm și Comisia. Mulțumim, Peter. Pentru mine asta înseamnă că păstrăm petiția deschisă. Acesta a fost până când avem uh, o reacție, o apreciere definitivă a Comisiei, care și mulțumesc cu acest prilej pentru faptul că se ocupă de această chestiune complicată și că a accelerat procedura, pentru că eu și cunosc regiunile vizate. Deci să așteptăm până avem rezultatele comisiei. Mulțumesc. Încă o intervenție? Nu. Uh, rămâne deschisă petiția și susținem activitățile comisiei. Mulțumesc! Ajungem uh, la petiția din 2011, 1390. Petiționarul nu este prezent, este român și dau uh, cuvântul comisiei, doamna Marta Munius. Sorry, can I, can I ask for the presentation of... Vă rog, uh, ma, doamna Marta Munoz de la Comisie. You, please, take a floor. Vă rog să interveniți. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă informez cu privire la două chestiuni care sunt menționate în petiție, și anume calitatea aerului și zgomotul. Uh, în ceea ce privește calitatea aerului, există o procedură de infracțiune în curs legată de uh, valorile PM2 care au fost depășite în România în anumite zone și aglomerări în ceea ce privește calitatea aerului uh, în zona Roșia-Jiu, potrivit uh, celui mai recent uh, raport privind calitatea aerului prezentat de autoritățile române, zona respectă acum atât valorile anuale cât și valorile zilnice pentru PM10. Totuși trebuie menționat că Comisia monitorizează sunt aproape implementarea corectă a legislației europene în statele membre, îndeosebi în România, în materie de calitatea aerului. Și Comisia evaluează cum se asigură România că se monitorizează în mod corespunzător calitatea aerului. Autoritățile naționale competente au sarcina de a asigura implementarea corectă a legislației uh, europene. Există organisme administrative cât și judiciare care au mijloace mai bune de a gestiona situațiile de neconformare legat de emisiile de zgomot uh, de la exploatarea minieră. La nivel uh, european există directiva 49 pe 2002 legată de evaluarea și gestionarea zgomotului uh, ambiental. Această directivă impune statelor membre obligația de a cartografia zgomotul de la amplasamentele industriale și se referă și la aglomerările cu peste 100.000 de locuitori. Așadar, amplasamentul de la Roșia Jiu nu este acoperit de această directivă. Nu există obligația de a face o hartă a zgomotului pentru această aglomerare specifică. În ceea ce privește zgomotul, aplicarea uh, legislațiilor uh, privind poluarea fonică este responsabilitatea autorităților naționale. În ceea ce privește calitatea aerului, autoritățile naționale competente sunt responsabile de monitorizarea implementării corecte a dreptului european. Mulțumesc! Mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Propunerea ar fi dat fiind că se ocupă în continuare comisia de acest lucru și că mai avem o nevoie de o completare, să așteptăm această completare și apoi închidem comisia. Uh, petiție, îmi cer scuze. După ce avem opinia comisiei. Doamnelor și domnilor, ajungem la ultima petiție 1245 din 2013 și uh, petiția 1490 din 2013, conexată petiționari spanioli care nu sunt de față și mă adresez reprezentantei comisiei Tatiana Marquez Uriarte. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vrea, Comisia vrea să mulțumesc petiționarului pentru că i-a supus atenției această chestiune. Comisia dorește de asemenea să îl asigure pe petiționar că acordă o importanță maximă asigurării transparenței deciziilor adoptate. Și vrem uh, ca condițiile de acordare a ajutorului să fie transparente. În uh, conformitate cu cadrul uh, juridic, toate prevederile sunt publicate pe site-ul comisiei. Toată lumea poate să vadă care sunt cantitățile care au fost uh, acordate și acceptate de comisie. În plus, uh, în baza cadrului legislativ anterior, uh, în vigoare între 2002 și 2010, Comisia a adoptat un raport privind aplicarea regulamentului privind cărbunele și a dezvăluit uh, date privind sumele plătite mm, Spaniei și altor țări pentru închiderea minelor de cărbune sau operarea acestora. În 2010, Consiliul a adoptat o nouă decizie privind ajutorul de stat pentru a facilita închiderea minelor de cărbune necompetitive și în acest cadru, în 2016, adică anul trecut, Comisia a adoptat o schemă notificată de Spania pentru a notifica închiderea minelor de cărbune. Începând cu 2011, această schemă prevedea acordarea de ajutor de stat în două scopuri principale. Primul scop este de a oferi asistență pentru închiderea ultimelor mine de cărbune de stat uh, în exploatare, care înregistrează pierderi operaționale. Și în al doilea rând, aprobă ajutor de stat uh, pentru acoperirea costurilor excepționale care decurg din închiderea definitivă a acestor mine. Aceste costuri excepționale includ, de exemplu, uh, plata uh, de prestații sociale pentru pensionarea anticipată a minerilor, reabilitarea fostelor mine de cărbune și recultivarea sau revegetarea suprafețelor suma este de 1,5 miliarde de euro. Această sumă ar putea fi acordată de Spania în perioada 2011-2021 pentru aceste costuri excepționale. Comisia vrea să menționeze că, deși decizia din 2016 înseamnă că aprobă posibilitatea ca Spania să acorde ajutor de stat pentru minele de cărbune, pentru astfel de inițiative, nu poate obliga Spania să acorde acele granturi în aceste scopuri. Aș vrea însă să îl asigur pe petiționar și această comisie că vom lua în serios această petiție și când vom face monitorizarea schemei actuale de ajutor de stat, vom analiza rapoartele statelor membre privind sumele pe care le-au acordat beneficiarii și finalitatea ajutorului de stat. Decizia din 2016 prevede că Spania va informa anual Comisia cu privire la cuantumul ajutorului plătit. Am vrea de asemenea să reamintim petiționarului că evaluăm toate informațiile primite cu privire la o utilizare eventuală necorespunzătoare a ajutorului de stat. Dacă petiționarul deține informații că ajutorul aprobat de comisie nu a fost folosit în scopul pentru care a fost acordat, atunci îl încurajăm să dea aceste informații comisiei. Mulțumesc! Én is köszönöm szépen. Um, mulțumesc. Doamna Albion, mai întâi. Gracias. Eh, Albiol ha dicho, creo. Sorry. Albiol. Ah, Albiol Esteras Valina. Ok? Gracias. Albiol Esteras apoi Valina. Mulțumesc, doamna Albiol. În primul rând vreau să mulțumesc petiționarului care nu poate fi astăzi de față Însă se cere revizuirea modului în care sau trecerea în revista modului în care au fost uh, utilizate fondurile europene pentru Spania pentru susținerea sectorului uh, de minerit. Uh, mm, petiționarul își exprimă îndoială că poate aceste fonduri nu s-au utilizat așa cum trebuiau să fie utilizate, deci nu s-au utilizat pentru îmbunătățirea impactului asupra mediului activităților de minerit și nici pentru a crea locuri de muncă pentru tineret. Nu suntem de acord sunt de acord, e o revendicare istorică a mm, Stângii Unite și anume să se controleze modul în care s-au uh, utilizat fondurile pentru minerit, că în majoritatea cazurilor, cum spune petiționarul, se pare că s-au utilizat uh, în alte scopuri decât cele aprobate. Noi înțelegem că mm, Comisia Europeană Eh, nu, se, adică ar trebui să nu se poată abțină și să investigheze Comisia Europeană cum au fost utilizate aceste fonduri europene. Că nu petiționarul trebuie să demonstreze acest lucru, ci Comisia să investigheze. Sunt și convinse că, că se va face acest lucru și vorbim de cazuri de corupție în legătură cu aceste fonduri, așadar Aș avea două întrebări și două propuneri. Să întrebăm autoritățile spaniole când va face un control al modului în care un audit al utilizării fondurilor uh, europene, fondurilor mineri și apoi să ne adresăm și curții de conturi uh, europene <clears throat> să le aducem la cunoștință preocupările din această petiție. Aceste două lucruri le-aș uh, solicita și până când uh, vom primi un răspuns din partea Spaniei sau a Curții de Conturi să, să, să menținem deschisă petiția. Mulțumesc! Gracias. Eh, bueno, yo lo que veo es que esta petición es una... Doamna Esteras, nu, e o copie la Indigo a uh, hotărârii a primăriei localității spaniole la Robla și uh, ne s-a adus exact această hotărâre locală și după cum a spus comisia, uh, se controlează de două ori ajutoarele și subvențiile. În primul rând, chiar Comisia Europeană face un control, un control exhaustiv, și până în acest moment uh, nu s-a înregistrat nimic din ce se afirmă aici. Deci control, controle permanente și exhaustive, sânge este și un control din partea organe, organelor uh, administrației statului respectiv. Uh, e vorba de cheltuieli publice și atunci există și un control intern al guvernului din Castellon în acest caz și se publică tot în baza de date uh, naționale a subvențiilor. Apoi este o lege din 2013, transparență, acces la informațiile publice, bună guvernare. Deci avem o dublă monitorizare și europeană și națională și mai este și o, o transparentizare permanentă a situației Te monitorizează toate cheltuielile înainte de a fi utilizați banii, deci eu vreau să vă cer să închidem uh, petiția. Dacă petiționarul are informații suplimentare, da, pentru că ce a spus, ce s-a solicitat e să se facă un audit, dar nu are niciun temei. Dacă are date, hai să le deschidem. Uh, dar nu e nicio, nu e vorba de nicio dată. Deci sunt două controle și din partea instanțelor europene, cât și din partea organismelor uh, spaniole și atunci uh, nu știu, ce, ce, ce, ce putem face? Să, să anchetăm niște lucruri posibile, dar care nu există? Eu spun să închidem uh, petiția. Dacă apar date noi, atunci să deschidem. Mulțumesc, doamna Valena. Mulțumesc. Încep uh, cu faptul că, sigur, e o hotărâre a unui consiliu local, dar petiționarul era primarul acelei localități. Era o, o localitate într-o zonă de minerit, la fel uh, ca și în Asturia, de unde vin eu. Deci nu e o acuzație, nu vrem să se facă așa o investigație fără probe. Nu, ar fi stupid așa ceva. Deci, dacă a făcut acest lucru primarul, e că există ceva acolo. Eu sunt din Asturia, știu și eu multe lucruri. A pasando o de lo que pasó. Știu că s-au întâmplat uh, multe lucruri cu aceste fonduri. Ia uite, din 1990 au existat cinci planuri uh, pentru decarbonizare în Spania și am putea să le spunem chiar planuri de închidere a activităților de minerit, că despre asta e vorba, până la urmă se dă un termen până în 2018 pe, și aproape că nu mai avem activitate minieră în țara noastră. Acum 25 de ani aveam mai mult de 50.000 de locuri de muncă directe în acest sector și închiderea programată pentru 2018 și tot ce s-a întâmplat până acum, uh, vedem că n-a fost urmată de o reconversie industrială, că despre asta era vorba. Bazinele de minerit au cifre record de îmbătrânire a populației, de pierdere a populației. Nu există niciun fel de reconversie, nu există niciun fel, nu s-a creat niciun nou loc de muncă, ba din potrivă, localități uh, care treceau de 50.000 de locuitori au uh, ajuns să aibă cifre mult scăzute. Păi, uh, în același timp, centrale termice din Spania ard din nou, uh, ard cu continuare cărbune, dar cărbune de import, nu mai e cărbune din Spania. Deci, uh, bun, e bine că se rezolvă problema mediului, dar noi tot se încearcă rezolvarea problemei de mediu, dar noi continuăm să ardem cărbune. În mai am adresat o întrebare în comisie și mi s-a răspuns că nu are mecanisme să garanteze că nu lucrează acolo minori, că s-au făcut controle de mediu, că nu s-au produs cumva abuzuri împotriva lucrătorilor, că iată că în plus noi favorizăm aceste exploatații în alte țări. Și nu respectăm drepturile lucrătorilor, drepturile omului de multe ori și nu, pur și simplu, nu, nu, că, nu ne pasă. Iată, nu mai avem propriul nostru cărbune, depindem de cărbunele de la exterior și la prețul care ne va fi impus și ne-am pierdut propria sursă de energie că măcar permite Comisia Europeană 25% de componentă de, de, de, de carbon, de cărbune. Dar asta nu s-a făcut, s-au pierdut locuri de muncă cu toți banii aceștia din ajutare. Unde s-au creat noi locuri de muncă? Unde s-au creat noi industrii? Asta vrem să știm. Sigur, suntem în favoarea ajutorilor, însă vrem să știm cum s-au utilizat acești bani. Sunt bani publici. Asta e obligația noastră. Avem un lider de sindicat uh, mineresc în Asturias, uh, care e implicat într-un proces, pentru că vorbim acolo de faptul că el avea într-un cont 2 milioane de euro într-un paradis fiscal. dar eu cred că ar fi bine să știm și noi cum s-au folosit acești bani. Deci, repet, e obligația noastră și cred că trebuie să menținem deschis această petiție, să solicităm uh, un audit, un control Ministerului Spaniol de Industrie, uh, să vedem cum s-au folosit aceste ajutoare și, sigur, să scriem curții de control din Spania, să solicităm informații și dacă nu s-a făcut nimic greșit, atunci minunat. Atunci s-a încă respectat toate regulile, dar dacă s-a făcut ceva greșit, atunci cei care n-au folosit banii așa cum trebuie, n-au creat locuri de muncă, atunci să-și asume răspunderea. Că să începem. Oh. Mulțumesc. Pot să sintetizez în trei uh, fraze dezbaterea noastră. Se pare că suntem de părere că îndoielile, în, că împărtășim în reticențele comisiei. Mi se pare că opinia comisiei este foarte corectă. În al doilea rând, se pare de asemenea că suntem de acord că trebuie să ne adresăm autorităților spaniole ca să le cerem informații în plus. Și propunerea cea mai importantă, și aici se pare că Colegii ne-au cerut menținerea deschisă a petiției, dar se pare că s-a cerut și închiderea. Doamna Estera, noi am cerut să se închidă, că nu avem niciun indiciu că s-a făcut ceva greșit. Eu tiene algún dato de que algo no se... Dacă are vreo informație petiționară, atunci să redeschidem. Da, sunt două controle, în urma cărora n-a rezultat uh, vreo problemă, atunci să închidem petiția. Dacă pe viitor să sosi informații, atunci să le deschidem. Asta cere grupul uh, popular. Eh, Președinte, vamos a ver, nosotras hemos pedido lo contrario. Da, Valeria, nu, noi am cerut uh, din contră să se menține deschisă. Vă invit în Asturia să facem o misiune, de unde sunt de locuri de muncă, ce noi industrie s-au creat cu acești bani. Hai să dăm uh, datele. Vă, vă invit să facem asta. Bine, și atunci să vedem cum stau lucrurile. Ez egy, ez egy nagyon baráti javaslat volt, és ez... Iată, o propunere foarte prietenoasă, îmi place. Dacă vă asumați această răspundere, putem închide petiția. Noi putem fi de acord. Deci, Putem închide în acest moment petiția? Bun, închidem petiția. Vă mulțumesc tuturor. Și ne mai vedem în februarie. Ne continuăm activitățile în februarie. Si votăm, suntem empatados, dos și dos. No. Eu zic că dacă votăm, acum suntem la egalitate, doi la doi. În fine, eu vă spun totuși, vă rog. Fine, dacă vreți vă invit în Asturias, dar dincolo de asta putem să le dăm două luni ca să aducă mai multe informații și dacă nu închidem dosarul, dar să facem cum facem și cu alte petiții, să menținem deschisă. Azt, kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül lovagias. Trebuie să spun că Așa e corect. E o soluție foarte decentă. Așteptăm două luni să vedem ce se întâmplă și apoi închidem petiția. Mulțumesc. O seară plăcută și ne revedem în februarie.